Good afternoon, ladies and gentlemen. I have been asked to stand in for our... Dragi colegi, bună ziua, îl înlocuiesc pe domnul Buzek, care, așa cum ați văzut și în această dimineață, nu se simțea prea bine. Și, din cauza uh, bolii dânsului, s-a întors acasă la dânsul. Primul punct pe ordinea de zi este vorba de propunerea pentru o directivă a Parlamentului și a Consiliului prin care se modifică directiva 2009-73-EC în ceea ce privește reguli comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale. Și pentru că domnul Buzek trebuia să prezideze această dezbatere și n-a putut veni, domnul care însă a fost de acord cu amabilitatea să-l înlocuiască. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, vorbesc acum în numele domnului Buzec, deci uh, voi citi uh, notița pe care a pregătit-o dânsul. Salutăm adoptarea de către Comisie unei propuneri pentru modificarea directivei din 2009 a pieței gazelor naturale. Eu salut și faptul că domnul director Pierre-Dieter Brochard este astăzi alături de noi. Dânsul probabil că va răspunde la toate întrebările dumneavoastră. Este o propunere destul de tehnică și limitată ca domeniul de aplicare. De ce era însă nevoie de ea? Pentru că unii spuneau că uh, Uh, legislația care reglementează uh, transferul uh, gazelor dintr-o țară terță în UE putea induce în eroare și la interpretări greșite. Iată de ce Parlamentul a cerut Comisiei de mai multe ori să uh, rezolve această lacună legislativă și iată, în sfârșit se produce această modificare. E clar că regulile energiei pentru UE, în ceea ce privește accesul părților terțe, regulamentul, cerințele de transparențe, toate acestea se aplică tuturor uh, gazoductelor care vin sau ies dintr-o țară terță până la ajunge în jurisdicția UE. Este esențial pentru concurența noastră pentru securitatea energetică și pentru independența aprovizionării. Aceasta asigură, pe de altă parte, transparență și egalitate uh, din punctul de vedere al actorilor pe piață și asigură certitudine juridică și, deci, uh, previziune pe viitor. Sunt convins că orice investitor uh, onest este dispus să respecte reguli corecte, nu doar pe piața gazelor și nu doar în UE. Aceste elemente sunt de asemenea vitale și pentru cetățeni și industrie, pentru că întăresc concurența uh, pieței, scad uh, prețurile și asigură o, un tratament non-discriminatoriu pentru toată lumea. Pe de altă parte, este importantă uh, pentru o concurență și pentru finalizarea Uniunii Energiei, care se bazează pe principii și pe valori și nu doar pe excepții. Raportul anual în ceea ce privește starea Uniunii din punctul de vedere al energiei va fi prezentată la mini-plenara de mâine. Se va centra pe interconectări, în special între statele membre pe piața electricității. Însă, chestiuni asemănătoare trebuie abordate și din punctul de vedere al gazelor care vin din afara UE, în special dependența uh, noastră de gaze crescând în ultima vreme cu uh, 70% anul trecut. De aceea este important să se ajusteze definiția pentru interconectori în directiva pentru gaze pentru a asigura legătura cu țările terțe. Aceasta este în conformitate cu propunerile din pachetul pentru energie curată. Comisia trebuie să facă aceasta și în același timp să asigure compatibilitatea între piața gazelor și a electricității. Ca la orice proiect legislativ, e clar că trebuie să răspundem la mai multe întrebări. De exemplu, în primul rând, nevoia de a aplica reguli noi pentru toate uh, gazoductele existente. Aici aș avea obiecții. E adevărat că unele persoane sunt uh, uh, îngrijorate de posibilitatea statelor membre de a oferi derogări. În al doilea rând, în ce măsură propunerea Comisiei asigură toate obiectivele noastre pentru Uniunea Energiei, de exemplu diversificarea și securitatea energetică. În calitate de raportor, sunt deschis tuturor întrebărilor pentru a înțelege mai bine toate îngrijorările dumneavoastră. Totuși, consider că propunerea Comisiei se potrivește cu așteptările noastre generale. Mulțumesc! Mulțumesc! O intervenție foarte precisă și acum din partea SD, domnul Nica. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea să-l uh, salut uh, punctul de vedere exprimat de uh, domnul președinte Buzek prin intermediul domnului Carins și să vă spun care este punctul de vedere pe care eu îl exprim. În primul rând, faptul că Comisia s-a decis să schimbe unele aspecte ale Directivei 73 din 2009 Uh, pentru a se asigura faptul că normele aplicabile conductelor de transport ale gazelor naturale care leagă două sau mai multe state membre se aplică și celor conductelor de transport al gazelor naturale înspre și dinspre țări terțe ale Uniunii Europene este un lucru pe care trebuie să-l salutăm și îl fac aici cu uh, inima deschisă. Uh, cu toții declarăm, sau în principiu îmi place să cred cu toții agreând, faptul că avem nevoie de o piață internă a energiei, în care securitatea energetică și diversificarea aprovizionării cu energie sunt elemente cheie. Și subliniez, diversificarea aprovizionării și securitatea energetică. Sunt două aspecte la care ținem foarte mult, pentru că cred că nimeni nu vrea să mai trăiască experiențele prin care a trecut Europa acum câteva ierni în urmă, când dacă avea sau nu căldură în casă a fost o întrebare pe buzele a zeci de milioane de europeni. Avem uh, nevoie și de o piață a gazelor naturale care să fie funcțională și care să nu delatureze nici concurența, să ofere un preț corect pentru consumatori și care să respecte legislația Uniunii Europene. Iată, un alt motiv pentru care salutăm această inițiativă pe care o are Comisia în acest moment. Și vreau să subliniez un lucru care iarăși mi se pare foarte important, este faptul că această inițiativă a Comisiei uh, nu face decât să întărească principiul solidarității energetice la nivelul Uniunii, care uh, vine și răspunde solicitărilor pe care numeroase state membre ale Uniunii Europene, solicitări pe care le au în acest moment, pentru că uh, a avea grijă de securitate energetică reprezintă preocuparea fiecăruia dintre noi. Sau cel puțin îmi place să cred că așa este. De asemenea, am fost pentru și salut calendarul ambițios pentru acest dosar și vom depune toate eforturile ca să sprijinim îndeplinirea acestui calendar în tocmai. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Nica, și pentru respectarea timpului și acum pentru grupul ECR, domnul Krasnodevski. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să felicit Comisia pentru voința de care a dat dovadă, voința cu care a făcut tot ce a putut pentru a clarifica situația din punct de vedere juridic pentru aceste conducte de gaze. Așa cum știm toți și de altfel aș dori să vă reamintesc aici și câteva elemente, contextul politic în special. Este o chestiune care are o semnificație simbolică deosebită pentru toți cetățenii, în special din Europa Centrală și Orientală, dar cred că asta se referă în general pentru cetățenii UE, pentru că este vorba de o simbologie de natură generală. Comisia Europeană va putea să facă presiuni asupra statelor membre, indiferent că e vorba de state puternice sau mai puțin puternice și unor comisia este foarte uh, Uh, hotărâtă față de state mai slabe, poate că acum va avea ocazie să o facă și față de alte state pentru a susține în felul acesta principiile și valorile europene, principiul Uniunii Energetice, de exemplu. Cu toții am a, uh, fost de acord, știm că la Consiliu există întârzieri, Consiliul nu a conferit încă mandatul Comisiei, Uh, există o minoritate de blocaj pe care am văzut-o că a apărut la Consiliu și dacă nu se deblochează situația, vom avea întârzieri majore. Noi am spus că vom face tot ce vom putea pentru a progresa cât mai rapid în lucrările noastre. Și în încheiere un comentariu foarte pe scurt, pentru că deseori ascultăm tot felul de comentarii din partea Germaniei în special și din partea statelor membre care doresc să susțină acest proiect. Vorbim aici de securitate energetică. Se spune că fiecare poate să își aleagă propriul mix energetic. Noi am lucrat cu domnul Carins pe tema electricității, pe piața electricității și în acest domeniu am ținut cont în special de chestiunile climatice, după care vine securitatea energetică ca și prioritate. Nu e vorba aici de a avea o aprovizionare din partea unui stat uh, terț, ci e vorba de state uh, care exportă gaze, care uh, s-au fost supuse sancțiunilor din partea UE, care mm, are probleme cu țări vecine și mi se pare că acest proiect este în curs de executare și iată, domnule președinte, mă adresez dumneavoastră și îmi cer scuze pentru aceasta, dar țara dumneavoastră, țara în care ați fost ales și care spuneți că este pro-Uniunea Europeană, pro-comunitară, este un exemplu care ne arată totuși foarte bine că realitatea nu corespunde declarațiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Krasnodevski, și pentru că ați menționat cazul meu, pot să vă spun că sunt de acord cu dumneavoastră și nu cu guvernul meu. Și acum din partea ALDE, domnul Peterson, care îl înlocuiește pe domnul Federle. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu foarte succint, pentru că s-a descris foarte bine situația în această propunere, se prezintă foarte bine contextul general și de ce era nevoie, pe lângă uh, problema întăririi uh, securității aprovizionării cu gaze, E clar că Uniunea Europeană este foarte dependentă de importul de gaze din state terțe. Deci acum am putea avea o dezbatere în legătură cu importul de gaze care poate fi o soluție pe termen lung sau nu, dar oricum aceasta ne așteaptă pe mulți ani de acum încolo. Trebuie văzut ce se întâmplă cu uh, gazele care uh, trec uh, prin uh, zonele de exclusivitate economică și prin apere teritoriale ale unor state membre. Deci e clar că situația nu era deloc clară și era nevoie de o interpretare clară în ceea ce privește separarea proprietății, transparența și toate celelalte principii pe care le aplicăm altfel în toate celelalte contexte. Deci pentru noi e clar că aveam nevoie de reguli asemănătoare și pentru uh, această situație, și anume conductele de gaze care vin din țările terțe. După ce am discutat deja aceste chestiuni în ultimii ani aici la Parlamentul European, iată, în sfârșit ne bucurăm că am primit o propunere din partea Comisiei și dorim să aflăm mai multe în legătură cu dezbaterile care au loc la Consiliu pe această temă. Acum, în legătură cu Nord Stream 2, aș face un comentariu. Ar fi interesant pentru mine, pentru noi și pentru Comisie în general să vedem care sunt implicațiile pentru prețurile la gaze în următorii ani, care ar fi scenariile uh, posibile dacă se realizează acest proiect. Este o temă pe care cred că nu am discutat-o îndeajuns ajuns și sper să apară în dezbatere pentru a putea face o evaluare a viitorului din punctul de vedere al prețului la gaze. Există însă multe aspecte interesante și din partea grupului ALDE oricum sunt dispus să susțin această propunere. Hmm. Mulțumesc și acum pentru GUE domnul Silichiotis. Mulțumesc, domnule președinte. piața internă a gazelor naturale, e clar că această propunere va fi foarte importantă. Este o temă care a fost tratată printr-o procedură de urgență. Sper să uh, putem uh, acorda atenția necesară acestui dosar atât de important e de-a dreptul uh, de neacceptat uh, ca Comisia să fi făcut această propunere fără să aibă un studiu de impact uh, adecvat. Comisia, de altfel, ne-a promis că va face un astfel de studiu de impact pentru fiecare din propunerile sale. Și trebuie să avem, în primul rând, o analiză din punct de vedere legal foarte clară a situației pentru că există aici riscul ca până la urmă să intrăm în conflict cu dreptul internațional și să nu putem susține o propunere care va avea drept consecință reducerea drepturilor suverane ale statelor membre. Dacă E vorba acum uh, de felul în care se exploatează resursele naturale, de exemplu. Aceasta va avea consecințe pentru Turcia, de exemplu, și pentru rolul său pe calea aderării, de asemenea consecințe și din punctul de vedere al dreptului internațional. Și există un rol clar pe care îl vor avea de jucat autoritățile naționale în domeniul energiei, pentru că va fi nevoie de o mai mare flexibilitate. Iar dacă e vorba de lumea în curs de dezvoltare, cred că această propunere nu va face decât să uh, sporească provocările cu care ne confruntăm pe tema energiei. Comisarul nu a propus niciun fel de uh, măsuri de soluționare în acest domeniu și cred că nu s-a făcut nimic pentru a îmbunătăți poziția din punctul de vedere al drepturilor și protecția consumatorilor atunci când e vorba de piața gazelor. De altfel, nu ne ajută nici tema resurselor uh, uh, de hidrocarburi și, de exemplu, ce se întâmplă cu aceste zăcăminte în estul Mediteranei și nici proiectul Nord Stream 2. Cred că aceasta va fi o altă greșeală și din toate aceste motive avem reticențe față de această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sirichiotis. Avem acum alți colegi care ar dori să intervină pe această temă pentru un minut și v-aș încuraja să respectați această limită pentru că avem uh, puțin timp la dispoziție. Doamna Vana, în primul rând. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich uh, habe große Zweifel. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, îndoiele în ceea ce privește temeiul juridic al propunerii. Uh, Serviciul juridic al Comisiei, dar și al Consiliului, au constatat că nu există un temei juridic pentru revizuirea acestei uh, directive în momentul de față. Și, în plus, um, Comisia nu a consultat nicio parte interesată în ceea ce privește propunerea sa, în plus nu a făcut niciun fel de evaluare de impact. <clears throat> Și asta în ciuda faptului că avem de-a face cu o modificare uh, Uh, fundamentală a directivei actuale. Noi solicităm, practic, să se aplice regulile pieței unice și în state terțe. Mi se pare uh, un element uh, important cu consecințe și pentru siguranța de aprovizionare a Uniunii Europene. Pentru că cadrul de reglementare nu s-ar referi numai la Nord, Nord Stream 2, ci și la toate viitoarele gazoducte. M-ar interesa referitor la cele spuse de domnul uh, Peterson în numele domnului Federle, ce se întâmplă cu impactul cred că mai ales pentru uh, europeni, pentru cetățenii europeni asta este foarte important. Cred pur și simplu să uh, că trebuie să ajungem la o evaluare sinceră. Până acum, Rusia a fost un furnizor pe care ne-am putut baza. Să nu uităm că dependența este de ambele părți. Bineînțeles, Rusia are nevoie de veniturile noastre și noi avem nevoie de gazul rusesc. În plus, alternativele pe care le avem nu sunt foarte clare. Dacă nu mai avem uh, țările de jos, atunci vrem să obținem gaze din Azerbaijan sau uh, vrem uh, um, gaze de șist din Statele Unite. Oare asta ne va asigura o securitate de aprovizionare? Mă îndoiesc. Mulțumesc. Vreau să vă amintesc că aveți un minut și nu două. Domnul Gheor, mulțumesc foarte mult. Uh, Előterjesztésé. Mulțumesc. Deci, domnule președinte, vreau să spun că salut propunerea comisiei și sunt de acord cu obiectivele exprimate. Trebuie ca reglementările să fie mai clare, mai pline de acuratețe și obiectivul principal trebuie să fie același și anume sporirea securității uh, Uh, aprovizionării, mai ales în Europa Centrală și de Est. Ați spus cât este greu atunci când iarna ne trezim că nu avem aprovizionare. Și acum o observație în legătură cu domeniul de aplicare al propunerii. Acoperă el oare conductele care traversează granițele terestre, de pildă între Ucraina și Ungaria, pentru că nu cred că textul este suficient de clar în acest sens. Și o altă întrebare care privește cele țări terțe. Trebuie să facem o diferență, o diferențiere între țările care aparțin comunității energetice pentru că ei și-au aliniat reglementările cu ale noastre decât alte țări pur și simplu terțe și aș spune că cei din Uniunea Energetică sau Comunitatea Energetică să fie cumva cu un statut diferit. Domnul Car Carins, eu numesc în, vorbesc în nume propriu și vreau să spun că noi sprijinim pe deplin, noi, grupul nostru, uh, propunerea domnului Buzek și acesta este al doilea speech al meu de astăzi și ultimul probabil. Kulicek, please. Domnul Kulicek. Já bych nerad rušil kolegu Karinče nebo eh, kolegu Jurka. Eh, sankce, solidarita, společenství... N-aș vrea să vă deranjez. În orice solidaritate, comunitate, eh, unbundling, despre ce tot vorbim nu cunoașteți directivele, nu știți că fiecare țară, conform legislației europene, trebuie să aibă stocuri de uh, gaze de, pentru minim 30 de zile? În cazul ideal ar trebui să aibă rezerve chiar mai mari. Practic, ce încercați să faceți este să restrângeți suveranitatea statelor membre în acest domeniu. De ce nu avem reglementări similare pentru importuri de petrol, uh, cărbune sau lemn? Și mm, mă refer de fapt la tot combustibilii fosili pe care îi folosim. Abordarea mi se pare una foarte negativă. iar autorii directivei au avut un singur scop, și anume să împiedice statele membre să-și îmbunătățească eficiența uh, energetică. Decuplarea uh, s-a uh, dovedit uh, complet ineficace la electricitate și ce facem atunci? Încercăm să, o, să facem aceeași separare și peste tot. Uh, la gaze, la petrol și așa mai departe. De ce? Pentru ca Uniunea Europeană să fie și mai puțin uh, iubită în uh, Uniunea Europeană, în, în rândul cetățenilor. Mulțumesc, spune președintele. Ați adresat câteva întrebări. Poate că domnul director de la DG Energy este persoana care vă poate da și un răspuns. Other views. It's up to you now. Deci, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnule președinte. În primul rând aș începe cu, de fapt, cu ultima întrebare care ne aduce exact la logica acestei propuneri. E vorba de eficiența fiecărui stat membru, eficiența energetică. Se spune, s-a spus că ea n-ar fi asigurată de propunerea noastră sau că ne legăm de mixul energetic al fiecărui stat uh, membru. Nu e adevărat. Propunerea noastră nu face așa ceva. Nu. Propunerea, așa cum au spus alți colegi care au luat cuvântul, spune că va aduce certitudine juridică și limpezime referitoare la cadrul juridic în care acționează conductele care uh, operează pe teritoriul UE, dar provenite din alte țări. Deci e vorba de caracterul operațional. Așadar, această propunere nu permite Comisiei sau alte instituții UE să interfereze, de pildă, în hotărârea pe care uh, o ia un stat membru în legătură cu locul de construcție sau de, al acestei uh, conducte. Nu, e vorba doar de regulile legate de funcționarea sa. Deci vedeți că nu are nimic de a face cu mixul energetic și, bineînțeles, nimic de a face nici cu uh, o anumită eficiență energetică pe care și-o doresc statele membre. Apoi mai sunt și alte întrebări la care aș dori să răspund în ordinea în care ele au fost adresate. În primul rând, domnul Carins a pus o întrebare, deci de fapt domnul Buzek, se referea la nevoia de a aplica noi reguli conductelor existente. Nu putem să facem o diferență între infrastructurile noi și cele existente. Dar, pe fond, propunerea noastră ce face? Creează un regim light, să zic așa, pentru conductele actuale, iar statele membre sunt cele care vor trebui să vadă dacă conductele lor uh, actuale respectă sau nu propunerea de, a, de față. Deci e vorba de o procedură simplificată și chiar și derogări uh, de la anumite principii pentru instalațiile actuale, luând uh, în calcul tocmai faptul că aceste gazoducte funcționează deja și că nu dorim să le perturbăm uh, funcționarea. Apoi, domnul Krasnoderski spune uh, și îi, îi spun și eu că Comisia își va menține propunerea. O vom menține, nu o vom retrage. De ce? Știu că au fost multe discuții legate de dreptul aplicabil și Comisia întotdeauna a spus că chiar că dacă, dacă nu avem legislație scrisă în materie, există principii nescrise pe care noi dorim să le aplicăm. Pentru că a existat uh, o mm, problemă juridică sau o gâlceavă legată de dreptul aplicabil. Știm asta. Domnul Peterson. Uh, consecințele asupra prețului gaz, gazelor. E o întrebare interesantă. Pe scurt, a spus chiar dumneavoastră cât de important este ca aceste gazoducte să intre în regimul uh, accesului uh, părților terțe, third party access. Și dacă asta se întâmplă, concurența va crește și deci vom putea să avem o piață mai concurențială. Și ajung la următoarea întrebare, adresată de domnul Xiliotis, dar și de domnul Werner legătură cu studiul de impact. Da, aveți dreptate. Uh, avem și noi o regulă internă care face să însoțim propunerile noastre de studii sau analize de impact. De ce zicem noi că de data asta nu e nevoie de așa ceva? Din simplu motiv pe care l-am și menționat, și anume că pentru noi principiile menționate de domnul Peterson, uh, separarea regimurilor de proprietate, de proprietate, solidaritatea, transparența, accesul părților terțe, toate aceste lucruri, așa cum spune și serviciul nostru juridic, sunt de aplicare, sunt aplicabile aici și atunci lucrurile sunt cât se poate de clare. Și de aceea, comisia, după ce a stat și-a cântărit lucrurile, a ajuns la concluzia că pentru această propunere în speță nu este nevoie de un studiu de impact, dar bineînțeles că am însoțit uh, propunerea noastră de un document de lucru uh, unde găsiți toate datele necesare. S-a mai pus o întrebare legată de un potențial conflict cu dreptul internațional. Lucrurile trebuie să fie clare. În această propunere nu spunem că dreptul nostru va fi aplicat în mod extratoritorial. Nu, vorbim numai despre teritoriul nostru și jurisdicția noastră unde se vor apleca aceste prevederi. de mediu juridic, articolul 194, dacă îl citiți, uh, puteți să vedeți uh, ce se întâmplă și două exemple unde pe care le pot da. În primul rând, promovarea concurenței cu accesul părților terțe, ceea ce îmbunătățește fun- funcționarea uh, pieței, la articolul 194, așadar suntem și apoi mai îndeplinim și cerințe de transparență, publicarea datelor tehnice de funcționare a gazoductelor. Deci, e clar că știm dinainte ce se întâmplă cu aceste gazoducte, în ce stare sunt ele și atunci avem certitudinea care apare. În sfârșit, domeniul de aplicare, uh, ați pus o întrebare foarte clară. Dacă propunerea aceasta se uh, aplică și conductelor care traversează uh, terestru conduct, granițele, de exemplu Ucraina-Ungaria, da, nu e vorba numai despre gazoductele offshore, ci de toate conductele și gazoductele care intră pe teritoriul UE, uh, Uh, cărora se aplică acest regim și cred că am răspuns toate întrebările. Da, așa stau lucrurile și, domnule Karin, știți bine că trebuie să trageți concluziile. Vreți să spuneți ceva? Acum iarăși o să mă pun uh, în pielea lui Ierji Buzek. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Haideți să ne apucăm de muncă împreună. Foarte precis. Concis. Doamnelor și domnilor, Acum aș dori să-l întâmpin pe domnul uh, comisar Tibor Navracici, comisar pentru educație, cultură, tineret și sport. El vine aici ca și invitat uh, în cadrul dialogului structurat. Comisarul Navracici a fost uh, invitat de către comisia noastră în contextul acestui dialog structurat între Parlamentul European pe de o parte și Comisie pe de alta. Asta înseamnă că domnul comisar ne va da uh, ultimele date disponibile în legătură cu modul în care Comisia își implementează programul de lucru actual, dar și care sunt preconizările pentru programul de lucru pe anul viitor. Domnul și domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you very much. Good afternoon, the chairman, honorable committee members and... Mulțumesc. Uh, bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru că mm, m-ați invi- pentru invitația adresată astăzi. Chestiunile de politici nu mai sunt mm, perfect separate. Fiecare subiect necesită coordonare dincolo de domenii politice și la diferite niveluri local, regional, național și internațional. Asta solicită deschidere și o disponibilitate de a fi curios, de a asculta uh, și de a ține cont de, de puncte diferite de vedere și de a coopera dincolo de frontiere naționale și domenii politice. Această deschidere este amenințată în ziua de astăzi și ține de noi să o apărăm și să o consolidăm, acum mai mult ca niciodată, pentru a face lucrurile și mai complexe. Locul științei și al probelor în, ca centru al, sau ca bază al politicilor este pus sub semnul întrebării într-o uh, cultură politică polarizată post-fapte. Trebuie să combatem acest element. Tocmai m-am întors de la conferința Știința se, se întâlnește cu parlamentele, Science Meets Parliament, organizată de Centrul Comun de Cercetare și uh, STOA. M-a bucurat să uh, văd cum uh, uh un, să, văd pe, să văd pe unii dintre noastre acolo și să uh, particip la discuția uh, despre cum instituțiile europene pot folosi baza științifică pentru a mm, lua decizii. Am luat uh, pași important, am făcut pași importanți uh, în direcția cea bună. Centrul Comun de Cercetare joacă un rol din ce în ce mai important. Acesta, acest centru a trecut printr-o transformare importantă de curând, a devenit mult mai uh, important din punct de vedere al politicilor și al strategiei. Reorganizarea din 2016 a Centrului Comun de Cercetare deja își arată roadele. De exemplu, acesta devine din ce în ce mai important în calitate de gestionar de um, cunoștințe. Uh, centrele de cunoștință ale Centrului Comun de Cercetare reunesc uh, experți uh, din uh, centre de excelență din și din afara Comisiei. Deja am lansat centre de cunoștință în domenii precum gestiunea riscurilor în caz de dezastru, migrație, demografie, politici teritoriale și bioeconomie. Centrele de competență ale Centrului Comun de Cercetare se bazează pe instrumente uh, analitice precum modeli, uh, modelarea, indicatori, uh, micro, uh, evaluare microeconomică. Acestea pot, pot fi folosite în orice uh, domeniu politic. De exemplu, Centrul de uh, Competență uh, pentru indicatorii uh, mixti uh, dezvoltă un tabel de bord care se ocupă de uh, pilonul privind drepturile sociale. Vom lansa un centru de cunoștință privind frauda și calitatea în domeniul alimentar. Expertiza acestui centru sunt la este și la dispoziția statelor membre și suntem dispuși să oferim servicii și autorităților locale și regionale. Centrul Comun de Cercetare și munca sa stau la baza multor uh, răspunsuri la unele dintre cele mai mari provocări. De exemplu, mă bucur să recunosc colaborarea excelentă a, Parlament, uh, a uh, Comisiei EMIS, colaborarea excelentă cu Comisia EMIS a Parlamentului European, atât la audierile din Parlamentul European, cât și la Centrul, de, Centrul Comun de Cercetare, când unii deputați au vizitat laboratorul de la ISPRA. Uh, Centrul Comun de Cercetare se ocupă de subiecte politic uh, delicate Uh, și complexe. De exemplu, când vine vorba de fipronil, glifosat, uh, perturbatori endocrini, uh, organisme modificate gene, genetic, nanotehnologie, Centrul Comun de Cercetare oferă date științifice relevante pentru politici. În plus, centru, expertiza nucleară a acestui centru a fost vitală pentru a se asigura detaliile tehnice ale acordului cu Iranul. Experții de asemenea sprijină Comisia în ceea ce privește garanțiile Uh, nucleare și securitatea nucleară. De asemenea, în viitor uh, dorim să lucrăm la subiecte precum inteligența artificială și big data um, a aborda uh, subiectele într-o lume hiperconectată și hipercomplexă necesită idei inovatoare și dif moduri diferite de gândire. Relația între știință, politică și societate nu este nici evidentă și nici lineară. Trebuie să ne adaptăm um, luarea de, decizie, de decizii la uh, noile provocări societale și tehnologice. Ușa noastră este deschisă pentru a participa, pentru a profita la maxim de cunoștințele uh, Centrului Comun de Cercetare, la oricare dintre centrele noastre, la ISPRA, Peten, Gel, Karlsruhe sau Sevilla. Dați-mi voie acum să mă refer la Institutul European de Inovație și Tehnologie și uh, acțiunile Marie Curie, care vor contribui în mod semnificativ la inovație, creștere și competitivitate. Revizuirea la mijlocul perioadei al Orizont 2020 arată că modelul EIT pentru inovație funcționează, integrând educație, cercetare și afaceri în parteneriate pe termen lung la nivel european. Astăzi, comunitatea EIT reunește peste 1000 de parteneri din Europa și din afara ei. 16, 6 comunități de cunoștințe și inovații funcționează și se vor mai lansa două la anul. Peste 40 de centre de um, col colocare se ocupă de uh, provocări majore societale în regiunile dumneavoastră. Um, uh, absolvenții EIT au perspective de a obține un loc de muncă mult mai bune decât um, colegilor din alte instituții iar startup-urile sprijinute de EIT uh, au un mare succes. În acest an, uh, revista Forbes a inclus 18 absolvenți EIT în lista sa de 30 sub, care au sub 30 de ani, uh, o listă de uh, tineri antreprenori uh, și inovatori. Trebuie să fim mândri de ceea ce am uh, reușit și ambițioși pentru viitor. Uh, trebuie să uh, consolidăm activitățile de educație, mai ales eticheta EIT. Și trebuie să ne adresăm și uh, regiunilor care au rămas în urmă și să dezvoltăm sinergii mai puternice cu alte inițiative ale Uniunii Europene institutul și-a arătat deja capacitatea de a evolua și de a se adapta, menținându-și punctele forte, in, inovarea în uh, factorul uman pentru inovare, pentru a face față provocărilor societale. Începem uh, cu discuțiile în ceea ce privește noul cadru, uh, program cadru pentru inovație și cercetare și aceste elemente vor fi uh, cruciale în acest sens. Dați-mi voie să spun câte ceva și despre acțiunile Marie Slodovska Curie. În acest an uh, celebrăm 20 de ani din, uh, de la lansarea acestui program care a sprijinit peste 100.000 de, mii de uh, cercetători uh, foarte talentați. Unii dintre aceștia au contribuit la uh, cercetări care au fost uh, premiate cu premiul Nobel în fizică și în chimie anul acesta. Uh, Mă bucur uh, și pentru, uh, uh, sunt recunoscător și pentru faptul că Parlamentul a găzduit um, evenimentul Science is Wonderful în septembrie trecut. A fost lansarea unei nopți a cercetătorilor europeni care a avut un foarte mare succes. Aș dori de asemenea să mulțumesc acestei comisii pentru faptul că a subliniat uh, succesul acțiunilor Marie Curie, Curie în raportul doamnei Soledad Cabezon Ruiz și pentru faptul că a solicitat uh, mai multă finanțare pentru cercetare și inovație. Aș dori ca Uniunea Europeană să devină un hub pentru noua generație a talentelor globale, iar acțiunile Marie Curie joacă un rol esențial aici. De exemplu, trebuie să, să găsim căi mai bune pentru a răspunde la nevoilor statelor, nevoile statelor membre care au rămas în urmă, fără a compromite principiul excelenței. Am uh, acționat deja, am alocat 18 milioane pentru ultimii, ani ai orizont, uh, ultimii trei ani ai Orizont 2020 pentru fellowship-uri Uh, aceste uh, finanțări vor oferi o altă șansă uh, unor cercetări care, cercetători care nu au reușit să beneficieze de pe urma finanțării prin acțiunile Marie Curie. Trebuie să continuăm să explorăm căi noi pentru a extinde excelența. Mă bucur că 40% dintre cercetătorii Marie Curie sunt femei, dar trebuie să mergem și mai departe. Uh, am uh, dublat bugetul pentru cercetătorii care doresc să se întoarcă după ce au făcut o pauză și trebuie să ne asigurăm că atunci când se ține, când se elaborează proiecte, cercetătorii țin uh, cont și de chestiunile de gen. Nu este vorba uh, despre echitate. Echipi, uh, echipele de cercetare echilibrate din punct de vedere de, al genului uh, asigură excelență și uh, menține Europa la cel mai înalt nivel. Stimați deputați, sunt convin... Uh, sper că acest, toate acestea vor uh, arăta că ne dorim cele mai uh, bune rezultate în știință. Aștept acum cu nerăbdare întrebările din partea dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule comisar. Mă adresez acum grupurile, grupurilor politice. Domnule Lewandowski, în numele grupului PP, doriți să spuneți ceva? Am să vă surprind, spune domnul Lewandowski. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare. Um, aș vrea să numesc programul um, și să vă mulțumesc um, pentru faptul că ați numit acțiunile Marie Sklodowska-Curie ca atare. Până de curând se numeau numai uh, Marie Curie. În orice caz vă mulțumesc uh, pentru asta. Nu este nimeni din partea SND, spune președintele. Domnul Krasnodievski nu este. Doriți să spuneți noastră ceva, nu? Domnul Peterson pentru domnul Federle? A, în regulă, doamna Meissner. Tot uh, făceam semn din mână și nu mă vedea nimeni. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, domnule comisar. A fost foarte interesant. Uh, o întrebare pe scurt. Uh, faceți ceva și în ceea ce privește cercetarea în domeniul medical și încă ceva la ISPRA? Se face ceva în ceea ce privește deșeurile marine uh, și din ocean? Pentru că suntem înconjurați de apă. Ați vorbit despre protecția mediului, dar n-ați spus nimic despre mare. Mi se pare important să ne concentrăm și asupra acestui element. Faceți cercetare în acest domeniu? Mulțumesc! Domnule Peterson, nu? Domnul Kolicek? Mulțumesc, domnule președinte. Já bohužel maďarsky neumím, takže eh, pane komisaři, omlouvám se, že nemluvím. Domnule comisar, din păcate nu vorbesc maghiar. Cer scuze. O întrebare. Întreaga Uniune Europeană se suferă în liniște, de, în, liniște, în tăcere de, de pe urma unei probleme, și anume cum Cum să rezolvăm problema migranților? Uh, nimeni nu vorbește despre asta. Germania spune virșafândas, în Suedia nu se vorbește despre asta. Noi în Republica Cehă avem probleme cu o parte a populației care nu se adaptează, nu se integrează. Sunt oameni care nu au lucrat niciodată și nu au absolut niciun chef să o facă și asta la a doua uh, generație. Și mă refer la romi. Aș vrea să vă întreb dacă există posibilitatea unei coordonări a unui program în acest domeniu. Este nevoie Există în Uniunea Europeană niște politicieni lipsiți de responsabilitate care au invitat câteva milioane de uh, migranți și acum trebuie să ne ocupăm de ei. Cum facem? Să îi integrăm, să meargă la, să integrăm la copiii la școală, să învețe limba, limba și așa mai departe. Oricum, lucrurile sunt, ei sunt diferiți, lucrurile sunt diferite aici decât în alte părți ale lumii. Și cum putem sprijini statele membre? Nu să trimitem acești oameni în uh, sate îndepărtate, ci cum să-i ajutăm să trăiască după standardele europene. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Kolicek. Mai dorește cineva să intervină la acest subiect? Se pare că nu este cazul. Deci am să-i dau cuvântul domnului comisar Navracici pentru a răspunde. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește activitățile uh, centrelor de cercetare comună. Da, este vorba în special de centre medicale și, de exemplu, ISPRA, care se ocupă cu registrele pentru cancer și uh, colectează date pe această temă legate, de exemplu, de frecvență, și de felul în care sunt abordate aceste boli. Se ocupă, pe de altă parte, și de probleme de mediu, pentru afaceri maritime, chestiuni ce țin de oceane. Comisarul uh, Carmenu Vela se ocupă de afaceri maritime și pescuit, uh, de asemenea de chestiuni ce au de-a face cu mediul și noi cooperăm uh, pe această bază în vederea cercetării. În ceea ce privește migrația, incluziunea socială, problema romilor și altele, toate acestea depășesc, practic, uh, competența mea în ceea ce privește GRC-urile, deci aceste centre de cercetare. În cazul uh, gestiunii dezastrelor, pentru că de multe ori uh, migrația este rezultatul unor astfel de dezastre sociale, noi avem uh, uh, centre comune uh, care colectează date, au expertiză în comun, analizează soluțiile de succes pentru a pune capăt migrației atacând problema la sursă și toate aceste date sunt puse la dispoziția statelor membre sau a altor instituții la nivel european. Dincolo de aceste uh, GRC-uri, avem un alt portofoliu care ține de mine, Erasmus+. Plus. E vorba de o schemă de mobilitate a studenților, care include însă și uh, proiecte de incluziune socială, cum ar fi, de exemplu, cursile, cursurile online de limbă. Avem NGO-uri care se ocupă de ajutarea uh, Uh, tinerilor nou veniți sau a uh, colectivului de rom pentru a asigura incluziunea socială. Și pot să vă spun, de exemplu, că pentru prima oară s-a acordat uh, Premiul European pentru Incluziune Socială prin intermediul sportului, ceea ce recunoaște activitatea acelor NGO-uri care au lansat proiecte la nivel local pentru a asigura incluziunea socială prin sport. Deci, iată, avem multe instrumente de politică și măsuri prin care să susținem statele membre, comunitățile locale, NGO-urile locale în uh, activitățile lor pe această temă. Mulțumesc, domnule Navracici, și pentru că am terminat un pic mai repede pentru a începe următorul punct, pentru că colegii nu au ajuns încă. Aș vrea să adaug și eu încă o întrebare, trecând peste procedura obișnuită. O întrebare uh, probabil uh, ușor de așteptat din partea unui membru al ECR. De ce avem nevoie de un comisar pentru educație? În țara mea, de exemplu, educația este de competența uh, fiecare, fiecărui land care are dreptul, pe bună dreptate, uh, de a uh, exercita această competență în domeniul educației. Deci, ce să spunem despre un comisar pentru educație în afară de programele Erasmus și alte programe europene. Da. Doar de aceea mă aflu aici. Știți că rolul meu, așa cum este prevăzut în tratate, este să ofer educației europene o valoare adăugată. Și am să vă dau două exemple în acest sens. Avem uh, declarația de la Copenhaga. Știți că în 2015, după atentatele teroriste, am avut un consiliu extraordinar pe tema educației, unde ministrii naționali și eu am făcut o declarație, declarație de la Paris, prin care identificam obiective principale și rolul sistemului de învățământ pentru uh, socializarea democratică a tinerilor. Aceasta oferea un cadru bun pentru organizarea de ateliere, schimburi de opinii și așa mai departe. Un astfel de eveniment uh, este organizat uh, pe 25 ianuarie la anul, de exemplu, cu o temă importantă și anume rolul social al educației, felul în care sistemele de învățământ pot ajuta societatea pentru a, a uh, include cetățenii responsabili în organizarea societății democratice și cum putem susține statele în acest proces de socializare. Un alt exemplu sunt activitățile de învățământ. Avem uh, uh, noua strategie europeană pentru învățământul superior, care reprezintă o poziție de susținere pentru acele state membre care își stabilesc noi obiective pentru reforma în învățământul superior. De exemplu, o concluzie a acestui raport este că universitățile trebuie să fie motoare adevărate pentru creșterea economică și la nivel local. Deci uh, susținem această legătură directă cu uh, mediul în care coexistă uh, aceste universități și subliniem importanța comunităților locale pentru a revitaliza această relație. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezență și pentru felul în care ne-ați răspuns la întrebări. Doamnelor și domnilor, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de EASA și anume o prezentare a raportului anual de monitorizare și un schimb de opinii cu Uh, directorul ACER, domnul Potocnic. Since I am the shadow rapporteur for my pentru că sunt uh, raportor din umbră la acest dosar din partea grupului meu politic. Uh, m-am întâlnit deja cu domnul Potoșnic. Oricum, nu cred că mai are nevoie de prezentare. Domnule Potoșnic, vă dau cuvântul direct. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să îmi uh, cer scuze pentru că colegul meu Lordul Mog va veni în curând aici, tocmai i-am trimis un mesaj. Dânsul nu mai este uh, președintele bordului autorităților de reglementare, pentru că tocmai a fost uh, numit președinte luna trecută, însă am hotărât că dânsul va face prezentarea alături de mine. Deci uh, va veni aici pentru a prezenta partea de protecția consumatorului și protecția mediului. Vă spun, în primul rând, că prezentarea aceasta va fi mai scurtă decât în ultimii ani. Sper să avem mai mult timp la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Raportul este mai compact de data aceasta. Și acest lucru ne-a fost impus, practic, din cauza faptului că bugetul nostru a fost redus cu 16% anul acesta față de anul trecut, deci a trebuit să reducem din priorități și am încercat să ne centrăm în continuare pe aspectele cele mai interesante, uh, dezvoltarea pieții interne, am redus partea de retail, dar pot să vă spun că Consiliul de Autorități de Reglementare Europeană a preluat uh, raportul nostru pe partea de dezvoltare tocmai pentru a încerca să completeze acea parte care ne lipsea nouă. Aș vrea să mulțumesc Comisiei ITRE și Comisiei de Bugete și Parlamentului în general pentru susținerea pe care ne-a acordat-o în lupta noastră bugetară pentru uh, cei dintre dumneavoastră care sunt de mai mult timp aici, știți că pentru agenții nu este o noutate. Uh, dumneavoastră ați susținut cerile noastre bugetare, însă la sfârșit, în trialog, noi nu am reprezentat o prioritate și probabil că și uh, anul acesta, probabil că formatul va fi același. Care sunt principalele mesaje în acest raport? Chiar și în acest format redus, forma, uh, raportul este destul de uh, lung. Avem uh, o parte care se referă la piețele în detai, angro, și avem și vești bune în urma activității noastre, să vedem ce se întâmplă cu piața gazelor și, în special, piața angro. Ce vedem aici Uh, costurile la sursă pentru gaze în statele membre, deci uh, ce se întâmplă cu consumatorii finali, uh, cât plătesc ei atunci când trebuie să cumpere gazele pe piață. Iată, am luat ca referință TTF-ul din țările de jos, deci din această referință, galbenul înseamnă sub 1 euro, cu albastru deschis avem uh, între 1 și, 1 și 3 euro și peste, de, peste 3 euro avem albastru închis. Am văzut că partea galbenă s-a extins, practic, în ultimii 3 ani, ceea ce este foarte interesant, pentru că zona în galben s-a extins uh, din centrul Europei, de unde uh, lichiditățile erau mai mari. Probabil că v-ați fi așteptat ca gazele să fie mai ieftine aproape de sursă, pentru că în general ele vin din est, dar așa cum vedeți, galbenul nu este predominant în est, ci se extinde din uh, țările de jos și uh, spre Marea Britanie. Deci, Practic, prețurile mai bune se realizează prin integrarea piețelor și prin concurență. Iată, deci, un rezultat foarte bun pentru eforturile făcute în ultimii ani în încercarea de a integra piețele și de a avea o adevărată piață internă a gazelor. Avem în continuare o situație uh, mixtă, dacă vedem ce se întâmplă în Europa și cum se comportă diversele hub-uri de gaze uh, pe care le-am clasificat. Aici vedem că unele sunt deja uh, foarte bine stabilite, uh, TTF-ul, deci cel din țările de jos și cel din Regatul Unit, NBP, și avem alte piețe care le ajung din urmă. De exemplu, anul trecut avem semne bune din partea Slovaciei și a Cehiei, care au reușit să facă un pas înainte și să treacă în următoarea categorie. Deci chiar dacă la nivel național există mișcări, aceasta nu se face nu numai din punctul de vedere al integrării, ci și din punctul de vedere al performanței. Trecem acum la electricitate. Este probabil o hartă pe care ați văzut-o sub diverse forme și culori. Este vorba de uh, piața electricității și uh, nivelul de integrare la, uh, în UE. Este un proces pe care l-am început uh, cu piețe regionale în urma cu câțiva ani, care până la urmă au fost introduse pe piața europeană. Avem uh, două regiuni cuplate, una mai mare de la uh, strâmtoarea Gibraltar până la Marea Barenț, care include foarte multe jurisdicții, și o altă regiune care se află în centrul și estei, estul Europei, deci cu patru țări, printre care și România. Avem acum 36 uh, de frontiere care au fost cuplate la ora actuală, plus 3 uh, în această a doua regiune. Ne mai lipsesc 12 astfel de frontiere și obiectivul nostru este să finalizăm acest proces pentru întreaga Europa cât mai repede cu putință. De ce facem aceasta? Pentru că, dacă nu, piața pentru electricitate merge într-un sens greșit. ce am văzut totuși de-a lungul timpului a fost o creștere a a eficienței pe această piață. Iată, acest procentaj pe care îl vedeți aici, 86%, atunci când am început noi sistemul de monitorizare în urmă cu 6 ani, era de doar 61%. Deci atât am reușit să creștem eficiența prin cuplare a acestor piețe. Dacă Mă refer la eficiență, mă refer la faptul că fluxul de electricitate merge în direcția cea bună atunci când există o diferențiere a prețului. De acolo de unde prețul este mai mic spre acolo unde prețul este mai volatil. Dacă vedeți uh, ce se spune în raport, puteți remarca că există o serie de frontiere uh, unde în continuare electricitatea merge în sens greșit. E vorba de uh, frontiere unde nu s-a făcut această cuplare a piețelor. Bineînțeles, uh, nu am atins uh, încă uh, obiectivul nostru în ceea ce privește echilibrarea piețelor pentru intraday, deci pentru aceeași zi. Deci aici trebuie să îmbunătățim atât piața de tip intraday, la nivelul pieței europene și aceasta ar trebui să se facă la începutul anului viitor, ceea ce ne așteptăm să ducă la o creștere semnificativă a, a plăților și a eficienței utilizării infrastructurii pe o anumită perioadă de timp. Pe de altă parte, avem și multe proiecte pilot care se bazează pe echilibrarea piețelor și ne așteptăm să avem o implementare completă a acestora. Deci, iată, mesajul pozitiv pe care vi-l aduc aici. Totuși, există în continuare mai multe provocări și cea mai importantă la ora actuală este măsura în care capacitatea disponibilă, capacitatea fizică disponibilă este disponibilă și pentru uh, comer comercializare. S-a introdus practic un sistem de întărire pentru dezvoltarea proiectelor uh, de interes comun și în multe uh, regiuni trebuie să avem infrastructură suplimentară, însă în multe alte părți uh, s-ar putea utiliza la maxim infrastructura existentă. Iată, graficul pe care îl vedeți ne arată în ce măsură infrastructura disponibilă existentă este utilizată la ora actuală. Este vorba aici de uh, procentajul între așa numită benchmark capacity, deci capacitatea care ar putea fi utilizată, asigurând, bineînțeles, securitatea rețelelor în Europa doar 50% din ceea ce ar putea fi disponibil în siguranță pe piață chiar este disponibil. În unele regiuni situația este mai bună, de exemplu la frontiera din nordul Italiei ajungem la 70%, în alte părți la 60%, dar vedem că în sud-estul Europei doar uh, o cincime sau o pătrime din această capacitate care ar putea fi disponibilă chiar se utilizează. Este clar o sursă de îngrijorare pentru că aceasta are de-a face cu regulamentul capacității, cu uh, nerealizarea investițiilor în oțel sau în cupru și anul trecut am făcut câteva recomandări pe această temă pentru a evita uh, niște situații extreme pe care le-am avut în ultimul timp. De exemplu, între Germania și Polonia, capacitatea disponibilă anul trecut a fost de 0% și la multe alte frontiere am înregistrat uh, uh procentaje aproape de 0%. Vedeți aici uh, procentaje mici, 1% între Cehia și Polonia, 2% între Slovacia și Polonia și o serie de alte frontiere care au între 10 și 20% capacitate disponibilă. Această recomandare includea și trei principii. Uh, în primul rând, să nu se facă discriminare între schimburile la nivel intern și cele transfrontaliere. Discriminări care sunt o moștenire a trecutului, este felul în care funcționa sistemul până acum, uh, în ceea ce privește schimburile interne, însă, bineînțeles, noi dorim să depășim această situație și să avem o adevărată piață internă pentru întreaga UE. Deci trebuie să trecem de la această abordare la una nouă. Nu ne așteptăm ca implementarea recomandărilor noastre să ducă la o schimbare uh, dramatică, dar am avea nevoie de o uh, paradigmă schimbată. Deci, dacă dorești să treci de la un sistem unic și să ai o, o piață unică europeană, trebuie să faci asta. Și salutăm faptul că și Comisia a preluat două propuneri de ale noastre în pachetul de iarnă Trebuie să ne asigurăm că acestea vor fi cu adevărat uh, implementate, pentru că cred că, într-adevăr, nu se utilizează foarte eficient uh, infrastructura existentă la momentul acesta. Se lucrează pe această temă, însă e nevoie de timp, dar noi credem că lucrurile s-ar putea face un pic mai rapid. Trecem acum la veștile bune pe care le-am dat. Iată, în sfârșit, uh, anul acesta, pentru prima oară, s-au uh, înregistrat progrese pe uh, piața angro, care au ajuns și până la consumatorii finali. Pentru că în fiecare an spuneam, da, ne descurcăm foarte bine pe piața angro, dar uh, consumatorii finali nu au avut de beneficiat de pe urma acestor rezultate. Însă, iată, de data aceasta, pentru primul an, atât la nivel industrial cât și la nivelul menajelor, s-au tras foloase de pe urma uh, rezultatelor bune pe piața Angro. Deci, atât în sfârșit, uh, au venit beneficiile pe care le meritau. Până acum, beneficiile se înregistrau la nivel angro și acestea erau oarecum echilibrate de creșterea la nivelul taxelor pentru susținerea regenerabililor. De data aceasta, însă, uh, aceste beneficii sunt vizibile și pentru consumatori. Un alt aspect pe care l-am analizat la nivelul în detalii este să vedem cât plătesc consumatorii și în ce măsură concurența uh, se poate dezvolta la acest nivel. Din păcate, uh, lucrurile nu stau foarte clar aici. După cum v-am spus, în sfârșit, uh, prețurile au scăzut pentru consumatori, însă proporția ceea ce plătesc ei uh, pe partea care este supusă concurenței este de asemenea în scădere. Prețurile la gaze, de exemplu, în ziua de astăzi nu sunt competitive și asta depinde ori de reglementare, ori de taxe suplimentare care sunt aplicate și care nu au de-a face cu uh, ceea ce se vinde. Aceste procentaje însă au scăzut încet în ultimii ani, deci uh, concurența uh, Uh, reprezintă doar o parte mică a facturii finale. Și situația este și mai proastă pe piața electricității, pentru că aici uh, partea uh, care se referă la concurență reprezintă doar o treime. Iar concurența existentă pe piață nu este neapărat vizibilă pentru Uh, noi pentru că ea se diluează prin alte taxe care sunt uh, aplicate. Nu avem o soluție de propus, uh, pentru că aici totul depinde și de alte costuri care sunt impuse consumatorului în factura finală. Poate că unele dintre aceste costuri, care nu prea au de-a face cu furnizarea de electricitate, ar putea să fie realocate la buget, însă asta depinde, bineînțeles, de competențele statelor membre. Deci, iată rezultatele pentru uh, piața Angro și acum că uh, Lordul Mog uh, mi s-a alăturat, uh, îi dau cuvântul cu plăcere pentru a ne prezenta situația legată de protecția consumatorilor. Mulțumesc! În primul rând, îmi pare rău că am întârziat. Asta e problema cu autoritățile de reglementare uneori. Foarte pe scurt, în ce privește raportul, Tocmai pagina următoare vă va arăta un aspect și anume faptul că avem uh, instrumente de comparație între ce se întâmplă uh, în ce, se, în ce privește ce se întâmplă între diferitele piețe naționale și informația aceasta trebuie să fie și este plină de acuratețe și ca și comparabilitatea. Există o impresie larg împărtășită și am fost la o conferință de, din acest domeniu, acest de ACER, unde se pare că consumatorii se plâng de informațiile extrem de complicate pe care le primesc. Uh, asta este o mare problemă. Și în ultimele săptămâni m-am mai gândit la un aspect, și anume că avem tot mai multe produse combinate, în sensul că sunt companii care oferă nu numai energie, dar și telecomunicații, difuziune și așa mai departe, este foarte greu, din ce în ce mai greu să faci astfel de comparații și nu-ți mai dai seama ce scrie pe factura de electricitate și altele. Deci este o mare problemă. Și atunci este important ca această complexitate să nu fie cumva un, uh, o perdea de fum care să ascundă alte lucruri. Contoarele inteligente. Vedem mari diferențe între progresele realizate de diferitele țări din Europa și noi, ca autorități reglementare, autorități reglementare uh, suntem uh, îngrijorați sau mai bine zis interesați de modul în care funcționează aceste contoare inteligente. Ele trebuie să dea informații pertinente și pentru viitor. Parlamentul, bineînțeles, întotdeauna se preocupă în primul rând de consumatorii cei mai vulnerabili din societățile noastre și în anumite țări, după părerea mea, uh, sistemul de, de securitate socială își asumă această sarcină iar cei care reglementează sectorul energiei uh, sunt, bineînțeles, însărcinați și cu o protecția consumatorilor, ceea ce s-a accentuat în ultimele zeci de ani. Vedem aici pe această planșă care sunt uh, pădurile mai vulnerabile, bătrânii, persoanele cu copii, cu handicap, etc. Asta este tot ce vreau să vă spun, domnule președinte, și mă opresc aici. Thank you, Mr. Blaney. Mulțumesc, domnul Blaney are cuvântul. Ca să mergem înainte, trebuie să înțelegem că consumatorii se confruntă tot mai mult cu situații din ce în ce mai complexe pe piață, avem uh, multe tehnologii noi care apar, uh, uh, consumatorii își recurg la blogging sau se interesează de internetul obiectelor conectate și trebuie ca și noi, ca și diferitele agenții de protecție a consumatorilor să se asigure că drepturile consumatorilor nu sunt sacrificate. Am fost numai ce la o conferință pe acest subiect uh, și Lord uh, Mog a făcut o treabă excelentă în calitatea sa uh, în acest subiect. Îi mulțumesc foarte mult pentru că, într-adevăr, s-a concentrat foarte mult pe protecția consumatorilor. La rândul meu mă voi asigura că din poziția mea, dar și împreună cu Parlamentul și cu celelalte instituții, vom avea exact aceeași misiune de protecție a consumatorilor. Mulțumesc, domnule Glani. Uh, nu ni se întâmplă prea adesea ca uh, succesorul într-o funcție să-l laude așa de cea de mult pe predecesorul său. Uh, bun. Acum, avem uh, pe directorul de la CER, îl avem și pe fostul uh, președinte al uh, Consiliului de, de Administrație de la CER, ca și pe noul președinte în această funcție, așa că aveți ocazia, dragi colegi, să puneți întrebări domnul Pohe mai încet și apoi domnul Policec. Mulțumesc. Eh, setkáváme. Já bych chtěl poděkovat za prezentaci výroční. Domnule director, ne revedem după o vreme. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea raportului anual. Vedem că există posibilități pentru îmbunătățirea pieței electricității în beneficiul uh, consumatorului. Trei lucruri. În primul rând, uh, contoarele inteligente ele nu sunt folosite suficient. Numai 25% dintre menaje au astfel de contoare. Însă acestea furnizează informații bune consumatorului în ceea ce privește costurile și consumul. Apoi, ă, <clears throat> spuneți că nu există suficiente instrumente pentru a avea informații ă, fiabile și, compa- și date comparabile. Numai în 22 de state pentru curent, există și în 18 pentru gaz. În mod normal, statele membre aplică foarte puțin din uh, măsurile uh, cerute de agenție. Reiese de asemenea din uh, raport că pe factura de curent se regăsesc 10 informații diferite, în Marea Britanie chiar 14. Consumatorul este indus în eroare, nu știe ce să facă cu atâtea informații lucrurile sunt mult prea complicate. De aceea, cred că ar trebui să creăm mai multă transparență și claritate și cred că ar trebui să rezolvăm asta în, prin um, propunerea de directivă pentru piața unică a, a energiei. Ar trebui să facem mai mult pentru consumator și să îmbunătățim lucrurile. Mulțumesc! Culicec. Mulțumesc! Urmează domnul Culicec. Vă mulțumesc! Mých kolegů sledoval eh, tu vaši zprávu, eh, pane Votočníku, kterou jste prezentoval. A v té zprávě se vyskytují velmi zajímavá data na straně 6. Mulțumesc. Aș dori să mă refer acum la pagina 6 a raportului dumneavoastră. Este un limbaj pe care îl înțeleg eh, parțial însă nu pot să vorbesc limba asta. Pot să vorbesc și în spaniolă sau în franceză, dacă doriți. În orice caz, pagina 6 arată capacitatea uh, de benchmark pentru of energy. Because of the... pentru transferul energiei, pentru există interconexiuni între Republica Cehă, Polonia, Polonia, Germania, Polonia, Slovacia și apoi Polonia, țările baltice. Ei bine, aceste interconexiuni prin Polonia nu sunt folosite. Și între, îl întreb pe dumneavoastră, mai bine zis pe succesorul dumneavoastră, de ce stau lucrurile așa? Eu cunosc situația din Republica Cehă, am câteva idei în acest sens și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră care este explicația, pentru că vorbiți tot timpul de piețe și aici eh, avem, vor, eh, avem de face cu o frontieră pur și simplu impermeabilă. Apoi, Ce credeți despre aceste terminale construite cu bani grei și cu bani de la Uniunea Europeană, terminale de gaze uh, lichide în Uniunea Europeană? Cum influențează acestea piața gazelor și până la prețul uh, la consumatorul uh, final? Eu cunosc răspunsul la aceste întrebări, dar vreau să vă întreb ce credeți dumneavoastră. Mulțumesc, suntem foarte impresionați de capacitățile dumneavoastră lingvistice. Domnul Peterson, mă întreb dacă poate să facă și mai mult uh, sau și mai bine. Nu, nu, nici nu o să încerc așa ceva. În primul rând, vreau să mulțumesc domnului Potolșnic și lordului Moch pentru faptul că am cooperat foarte bine în ultimii ani și vă ascultăm cu mult interes întotdeauna reflexiile pe marginea acestor subiecte atât de interesante și atât de importante. Vă mulțumim foarte mult și sperăm că vom coopera la fel de frumos și în viitor. M-aș întoarce la pagina 6 din uh, prezentarea dumneavoastră. E vorba de acea rată între, uh, uh, acest raport între uh, capacitatea pieței și benchmarking capacity, mi se par niște cifre foarte importante aici. Ați spus că media europeană trebuie să situeze pe la 50%, înseamnă că majoritatea statelor europene chiar au capacitatea pe care ar trebui să o aibă Europa în general. Și acesta este un lucru foarte puțin cunoscut și foarte subestimat. Dacă ar fi să ne gândim că uh, acest procentaj uh, va crește peste 50% și până la un anumit procentaj pe care nu știu cum să-l calific, nu acum, dar poate peste câțiva ani, e bine, în aceste condiții Uh, acesta ar fi într-adevăr un rezultat concret pe care îl putem arăta cetățenilor noștri, consumatorilor noștri, în care arătăm ce consecințe pozitive are libera circulație a energiei și ce importantă este o piață unică a energiei. Și mi se pare că în partea dreaptă a acestei uh, acestei, acestei uh, slide uh, avem niște cifre care totuși uh, mă îngrijorează foarte mult. Și în aceste condiții, ce facem și ce dăm noi consumatorilor noștri? Avem, spuneți dumneavoastră, um, toate reglementările în materie. Domnul Lime, din Bavaria, doamna. Versuche Hochdeutsch zu sprechen. Doamna Nibler, da, nu voi uh, vorbi bavareză, ci uh, în germană. Vă mulțumesc în orice caz pentru prezență, mulțumesc în orice caz pentru prezența invitațiilor și aș avea două întrebări. Cât de mare este disponibilitatea consumatorilor de a schimba lucrurile? Ați spus că 25% din uh, piață contare inteligente, dar când știu care mi-e consumul, cât de mare este disponibilitatea și a clienților de a schimba furnizorul. Și sunt convinsă că aveți date aici. Și apoi înce încă un element, o estimare poate mai dificilă. Știți că discutăm despre pachetul privind uh, energia ecologică în Parlament și astăzi am adoptat uh, propunerea privind energiile regenerabile, destul de controversată. Aveți uh, ceva idei, aici sunt uh, în sală. Când se, dacă se investește foarte mult în energiile regenerabile, care vor fi efectele asupra prețurilor? Eu sunt din Germania, finanțăm uh, cu legea privind uh, energiile regenerabile în, un ordin de mărime de aproximativ 20 de miliarde. Um, există anumite calcul, calcule sau discutați între noastră care este efectul uh, extinderii masive a energiilor regenerabile asupra costurilor. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Nibler! Ask also uh, two questions on behalf. Aș dori să pun și o, una sau două întrebări din partea ECR, una către domnul Potocnic care seamănă întrebare foarte mult cu ce uh, a întrebat numai ce doamna Nibler. Cred că consumatorii germani plătesc prețul uh, cel mai scump, al doilea cel mai scump preț la consumator, deci uh, la electricitate, în Europa și asta datorată în mare parte lipsei de concurență pe piață. Și aș avea o întrebare mai filozofică către Lord Moch, care are experiență. Este o întrebare dificilă, dar cum plecați în această funcție, poate că aveți curajul să îmi spuneți uh, pe șleau ce credeți. Tot vorbim despre Uniunea Energetică și Uniunea Europeană și um, unii cred că încercăm să facem același lucru cu ceea ce am încercat să facem cu piața uh, comună. Pe de altă parte, fiecare țară își definește propriul uh, mix energetic și atunci vă întreb, vom putea oare să avem cu adevărat vreodată o uniune energetică care să permită nu pieței, ci guvernului național să hotărască care este mixul energetic de care are nevoie? Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste întrebări. Am să mă refer mai mult la cele care țin de piața angro și mai puțin uh, cele ce țin uh, de piața cu amănuntul și protecția consumatorilor. Domnule Colicec. De ce există un nivel atât de scăzut de capacitate disponibilă? Și cred că și domnul Peterson se referea la asta. În momentul de față există o discriminare intrinsecă împotriva fluxurilor transfrontaliere în favoarea fluxurilor interne. Asta face parte din modul în care a fost concepută piața. Fluxurile interne din cadrul unei zone de licitare nu sunt limitate. Tot ce este uh, numit trebuie să fie sprijinit de către TSO, trebuie să fie executat. Când e vorba de fluxuri transfrontaliere, evident, când avem uh, uh, frontiere între zonele de licitații, există prevederi care să prevadă uh, că fluxurile sunt mm, în conformitate cu capacitatea. Într-o zonă de licitație, dacă nu se poate sprijini nivelul uh, de flux uh, nominalizat, atunci se folosesc alte căi și se umplu astfel capacitățile. Ceea ce înseamnă că aceste capacități nu pot fi puse la dispoziție pentru uh, tranzacționare, pentru că sunt umplute de fluxuri care nu vin din tranzacționari la aceste frontiere, ci Uh, din tranzacționări pe alte frontiere sau uh, tranzac- uh, tranzacționări din interiorul unei zone de licitare. Deci capacități, capacitățile sunt folosite, dar nu pentru tranzacționare, sunt folosite pentru a sprijini alte fluxuri, le numim fluxuri neprogramate <clears throat> și deci nu sunt fluxuri care nu sunt disponibile pentru tranzacționare. Sper că asta vă clarifică puțin lucrurile în recomandarea noastră, ce încercăm să facem este tocmai să evităm această discriminare. Să evităm ca aceste capacități puse la dispoziție prin uh, tranzacționare trans, uh, transfrontalieră să fie văzută ca rezervă. Deci fluc, uh, schimburile interne și transfrontaliere să fie la același nivel. În, măsur, în momentul respectiv ar trebui să se ia măsuri în ambele cazuri și dacă se uh, Uh, dacă se uh, depășește capacitatea rețelei. Și încă un principiu care nu a fost încă inclus în propunerea legislativă este cine va plăti măsurile de compensare în cazul în care cererea uh, pentru rețea depășește capacitatea disponibilă. terminalele de gaz natural lichefiat, GNL. Ați spus că știți răspunsul, dar că vreți să-l auziți din partea mea, să vedem dacă aveți dreptate. Când Lituania și-a uh, dezvoltat propriul terminal, chiar înainte să ajungă primul transport prețul de import pentru gaz în Lituania s-a redus în mod semnificativ. Și pentru mine asta înseamnă concurența. Uh, contest, posibilitatea de a contesta chiar înainte de a exista concurența directă. Deci, uh, dincolo de siguranța de aprovizionare, uh, mai multe surse înseamnă o piață mai competitivă. Și creează oarecare presiune și asupra surselor deja bine împământenite. Domnului Henkel și domnului Pet- Peterson, nu pot să vă dau un exemplu de uh, Uh, cât la sută din prețul din Germania ține de cum e proiectată piața acum sau care ar fi beneficiile pentru um, eliminării unora dintre problemele pe care le vedem acum. Însă, pentru a ajunge unde suntem acum, estimăm că oferim aproximativ un miliard de euro pe an consumatorilor cetățeni Uh, consumatorilor europeni. Dacă vorbim despre factura totală, este 0,000%, dar uh, tot e un miliard. Și asta nu s-a făcut prin interconectare, nu s-a făcut prin uh, oțel sau cupru în pământ sau în aer, s-a făcut pur și simplu prin îmbunătățirea modului în care folosim ceea ce avem. Nu atât de mult cât am putea, însă ce este pe piață se folosește mai bine. Noi estimăm că mai există între 220 și 280 de milioane de euro care pot fi uh, economisiți, extinzând uh, cuplarea pieței uh, la mai multe frontiere. Vorbim despre sute de milioane, poate chiar miliarde. Bineînțeles, dacă dublăm capacitatea disponibilă pe piață, capacitatea transfrontalieră, atunci s-ar putea să luăm măsuri de compensare în alte locuri. Și în momentul respectiv s-ar putea ca anumite țări s-ar să dorească să schimbe configura configurația pieței pentru a îmbunătăți eficiența funcționării pieței. Însă de asta se vor uh, ocupa țările, nu ține de competențele noastre. Iar doamnei Nibler întrebați care este impactul energiilor regenerabile asupra prețurilor și prețurilor angro. Uh, Noile regenerabile sunt mai variabile prin natura lor și deci cresc variabilitatea pieței uh, angro. Asta creează o provocare pentru că avem nevoie de o piață mai flexibilă, însă și prețurile pot varia mai mult. Când bate vântul, lucrurile vor fi într-un fel, când nu va fi vânt, alte surse vor trebui să uh, acopere cererea, iar aceste surse s-ar putea să aibă costuri uh, ridicate. Ce am văzut? După mulți ani în care nu am avut multe creșteri uh, bruște ale prețurilor, anul trecut au avut loc. Deci cred că în viitor prețurile vor fi mai variabile până când vom ajunge la momentul în care majoritatea sistemului va fi uh, dintre generabile și cred că mai rămâne de văzut cum vor fi prețurile atunci. Dar asta va fi poate în 15-20 de ani, mai avem timp să ne gândim la asta. Și înainte de a-i da cuvântul uh, Lordului Mog, este ultimul raport pe care eu îl voi prezenta, pentru că Uh, la anul pe această vreme îmi voi fi finalizat mandatul. Deci aș dori să vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat mie și agenției în ultimii șapte ani și jumătate. Lord Mog. Aș vrea să um, spun că sunt de acord cu ceea ce a spus colegul meu în răspunsul către domnul Peterson. Comunitatea de reglementare, agenția, chiar și înainte de crearea agenției, în urmă cu șapte ani și jumătate, um, a fost un foarte mare avantaj pentru agenție uh, și pentru uh, uh, autoritățile de reglementare sprijinul noastră. Deci vă mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește unele dintre întrebări, în ceea ce privește contoarele inteligente, întotdeauna mă simt uh, puțin blocat de complexitatea subiectului. Analiza cost-beneficiu trebuie să, fie uh, trebuie să fie pozitivă și nu a fost așa întotdeauna. Pericolul este uh, că dacă introducem contoare inteligente într-o țară întreagă, asta poate duce la costuri foarte ridicate și uh, poate ele sunt deja depășite în ceea ce privește valoarea. Deci există multe nuanțe. Apoi există însă uh, companii care sunt foarte valoroase, colectează date uh, și nu trebuie să meargă în casele oamenilor pentru asta. În ceea ce privește persoanele la nivel individual, aici am oarecare ezitări. Din experiența mea pozitivă, în momentul, eh, din experiența mea personală, odată ce ai început să te uiți eh, la consum, eh, la un moment dat Uh, te plictisești. Însă, cred că în viitor vor exista beneficii pentru piața internă. Domnul Kohlicek, informația este întotdeauna valoroasă în ceea ce privește uh, fa faptul de a se arăta că există un, un consum. În calitate de autorități de reglementare, problema, sunt, problema este cantitatea de informații, complexitatea lor, dar și faptul că suntem într-o etapă timpurie în care produsele compozite, um, complexe, vor face uh, lucrurile și mai complicate. Doamnei Nibler uh, și ar dori să-i aduc un omagiu în calitatea mea de fost președinte al comisiei cu care am avut o foarte bune uh, relații, avem câteva date dintr-un raport recent. Uh, ratele de schimbare uh, a furnizorului au crescut de la 5% în 2011 la 6,4%. Nu sunt uh, cifre surprinzătoare de la 5,5 în 2011 la 6,4% este destul de redus și este o problemă pe care încercăm să o îmbunătățim. Iar îmbunătățirea procesului de schimbare a furnizorului au permis, a permis uh, schimbarea mai rapidă. În multe Uh, părți, site-urile comparative sunt uh, foarte utile pentru a încuraja schimbarea furnizorului. Ați spus că este ultima noastră reuniune și că puteți să plecați și să mă lăsați în urmă. Um, nu m-aș limita la mixul energetic. Cred că este vorba de mai multe lucruri ce țin de piața unică. În termeni moderați pot să spun că regret în mod profund Brexitul. Mă refer la o situație, deci post-Brexit, iar aici lucrurile vor depinde nu numai de valoarea economică, este clar că toate probele ne arată că de la piața internă inițială la piața internă a energiei va crește valoarea eficienței pieței și consumatorii vor avea beneficii. S-a vorbit despre 4,5% creștere, nu știu, dar toate indiciile ne arată că există beneficii către integrare. Ehm, eu încă mai am speranțe că vom putea continua să beneficiem de pe urma acestei integrări. Problema deci este până la urmă voința politică, iar guvernele sunt uh, foarte reticențe reticente să renunțe la uh, suveranitate. În Franța, de exemplu, există multă energie nucleară și poate că uh, controlul, uh, dar renunțarea la controlul asupra acestora și um, um, preluarea de către comisie este greu de suportat politic. Însă cred că argumentul eficienței va avea câștig de cauză pe măsură ce Uniunea Europeană este din ce în ce mai integrată beneficiul unei uniuni integrate va avea câștig de cauză, cred eu. Nu știu cât va dura. Mă întreb cât timp va dura până când Uniunea va avea uh, autoritate de reglementare la nivel european. Eu cred că este vorba de 10 de ani, 15-20 de ani. Nu știu dacă ați observat, dar uh, cu siguranță Uh, nu voi mai fi în viață pe atunci. Președintele, nu fiți așa de pesimist. Vă mulțumim în orice caz, uh, Lord Mog, pentru contribuția dumneavoastră excelentă. Am cooperat um, foarte bine cu organizația dumneavoastră și ne-ați oferit uh, sfaturi excelente. Aș dori să vă mulțumesc și noastră pentru ultima noastră prezență uh, în, această, în, în comisia noastră, chiar dacă mai uh, lucrați alături de noi timp de un an. Aș dori să-i uh, mulțumesc uh, și domnului Uleini, să-i urez mult succes. Cred că v-ați dat seama că avem așteptări ridicate, având în vedere cele spuse despre predecesorul dumneavoastră. În orice caz, doamnelor și domnilor, trecem la un... Da, aplauze. Uh, we are now going to a related subject. Trecem acum la un subiect uh, care are legătură cu acesta. După cum știți, a existat o delegație a acestui Parlament din partea domnului Poche a domnului, și a domnului Peterson la ACER și uh, am să îi rog pe colegi să ne ofere un rezumat al um, acestei delegații. Domnule Peterson, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Există o notă de, am făcut o notă de feedback care sper a fost trimisă întregii comisie pentru că conține informații foarte valoroase și oferă o imagine de ansamblu excelentă asupra activităților și reuniunilor pe care le-am avut în ziua respectivă. Ca de obicei, a fost o plăcere să vizităm uh, ACER. Ca de obicei, reuniunile au fost bine pregătite și m-am uh, bucurat, m-am simțit onorat să uh, întâlnesc un personal atât de bine pregătit cum este cel de la uh, ACER. Și, domnule președinte, pot spune asta că domnul Potoșnic nu mai este la prezidiu. Uh, pot spune că este un uh, privilegiu să întâlnești oameni atât de dedicați și atât de um, dornici să lucreze cu, um, și să coopereze cu Parlamentul European. Cred că nota prezintă o imagine de ansamblu asupra subiectelor cele mai importante cu care ne confruntăm. Aș vrea să încurajez pe colegi să parcurgă această notă pentru că oferă o imagine de ansamblu asupra subiectelor principale. Dincolo de asta, am avut ocazia să ne întâlnim cu personalul agenției. Am avut o scurtă sesiune de întrebări și răspunsuri din partea personalului și a fost uh, foarte interesant, uh, foarte util. Ne-am întâlnit cu tot personalul și am văzut uh, cât de mare este angajamentul lor. Aș dori să le mulțume- să mulțumesc mai ales pentru această oportunitate, dincolo de mm, discuțiile, să spunem, mai degrabă tehnice de pe ordinea de zi. Din nou, bugetul, situația financiară uh, agenției este importantă. Am văzut cu proprii mei ochi uh, cât de mult lucrează acești oameni și cât de important este ceea ce fac. Când mergi la fața locului, este foarte vizibil acest lucru și aș vrea să le vorbesc colegilor despre nevoia urgentă de a avea uh, resursele necesare, având în vedere uh, sarcina uh, enormă cu care se confruntă acești lucrători. Întreaga operațiune de a monitoriza piețe pe care dorim să o vedem extinzându-se. Asta ne dorim, să monitorizăm aceste activități. bine, are nevoie de finanțare suplimentară, astfel încât agenția să își poată exercita sarcinile și um, Cred că colegii trebuie pur și simplu să fie conștienți de acest lucru fundamental. A fost o plăcere să, revizu- să revizităm ACER în frumosul oraș Ljubljana și să discutăm cu directorul și cu personalul. Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate și nu pot decât să îi încurajez pe colegi să citească această notă de uh, feedback. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dorește cineva să intervină la acest punct? Se pare că nu este cazul, dați-mi voie numai să spun Mulțumesc foarte mult domnului Peterson, domnul Pohe nu mai este, însă sunt convins că ați vorbit și în numele său și singura, singurul sfat pe care ar vrea să singurul sfat pe care ar vrea să-l dau domnului Potoșnic este că toate laudele pe care le-a primit astăzi nu înseamnă că ne complacem. Asta este experiența mea, că nu trebuie să lauzi pe nimeni prea mult. Însă, în acest caz, laudele au fost bine meritate. Doamnelor și domnilor, trecem la următorul punct. Fluxul liber al datelor ca, fără caracter personal în Uniunea Europeană. După cum știți, în septembrie Comisia Europeană a propus um, a făcut o propunere pentru a garanta fluxul liber al datelor în Uniunea Europeană în calitate de persoană care și-a petrecut viața operațională în această industrie, uh, știu foarte bine că datele sunt elementul principal al economiei digitale și fundamentul uh, inovației. Propunerea are ca scop simplificarea mobilității datelor cu mai puține restricții în ceea ce privește localizarea datelor. Comisia noastră este responsabilă pentru un aviz, comisia competentă pe fond este IMCO. Aș dori acum să-i dau cuvântul raportorului, domnul Krasnodevski, pentru a prezenta elementele principale ale avizului. Timp de 5 minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, această inițiativă legislativă este o parte importantă în piața unică digitală. pentru că această strategie pentru piața unică digitală include multe elemente, uh, însă numitorul comun este reprezentat tocmai de aceste date non-personale care uh, influențează eficiența economiei în ansamblul său, are consecințe directe asupra creșterii PIB-ului și există practic companii care își bazează modelul de afaceri pe acest flux de date și ei au devenit uh, campioni la nivel global de care avem nevoie. Iată de ce este important ca economia țărilor europene să se bazeze într-o oarecare măsură sau într-o mare măsură pe prezența datelor. Tocmai din acest motiv salutăm propunerea Comisiei și, așa cum am spus-o deja, este important ca uh, companiile care acționează la nivel transfrontalier să-și poată gestiona resursele disponibile uh, din punct de vedere al datelor fără caracter personal, după principiul uh, modelului lor de afaceri. Deci să își planifice strategiile de business în acest domeniu. După cum știm, până acum, fluxul de date fără ca caracter personal nu a fost reglementat între statele membre, Există o serie de restricții legale, administrative. Toate acestea obligau companiile să stocheze aceste date în țările în care își aveau sediul, acesta reprezentând un principal obstacol în calea competitivității pentru spiritul antreprenorial, pentru uh, piața unică. Și, de altfel, singurul uh, uh, principiu restricționar ar fi trebuit să fie reprezentat de siguranța personală. Această propunere de regulament uh, ar trebui de aceea văzută ca un prim pas înainte către implementarea pe deplin a libertății totale pentru fluxul de date. Pentru că domeniul de aplicare al acestui uh, regulament ține cont doar de articolul 4 uh, și 6 al regulamentului referitor la localizarea datelor, iar pe termen lung acest uh, temei juridic ar putea să fie insuficient. Deci ar trebui să asigurăm accesul la aceste date fără caracter personal, de exemplu pentru procesarea datelor, iar dacă ne dorim să atingem obiectivele noastre, trebuie să modificăm articolul 6 referitor la mobilitate. N-ar trebui să existe niciun fel de obstacol în urma autoreglementării, ar trebui să existe un oarecare îndrumar pentru această autoreglementare și un alt element care ar trebui subliniat este că mobilitatea datelor ar trebui să fie o parte importantă din uh, libertatea de circulație a datelor, care este o libertate fundamentală. Ghidul ar trebui deci să includă și standarde deschise uh, de interoperabilitate, recunoașterea reciprocă a certificatelor pentru a nu uh, avea niciun fel de obstacol sau barieră de natură tehnică. De aceea aș mai sublinia încă o dată că este o chestiune foarte importantă, susținem direcția principală a acestei propuneri, iar uh, Adăugirile noastre se vor referi în special la partea de mobilitate și să sperăm că regulamentul va intra în vigoare cât mai repede cu putință. Pentru că este important ca această libertate fundamentală să fie implementată pentru întreaga UE cât mai repede cu putință. După cum spuneam, consecințele economice sunt extrem de mari consecințele pentru piața unică digitală de asemenea. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și eu, domnule Krasnodevski, și acum din partea grupului uh, PPE, doamna Virkunen. Mulțumesc, domnule președinte. Am oare trei minute sau cât am la dispoziție? Două minute. Foarte bine. Încep acum. Mulțumesc în primul rând raportorului pot să spun că nu am prea multe de adăugat. Sunt uh, de acord cu tot ce a spus dânsul, rolul datelor pe piața unică digitală. Știm că aceasta este principala prioritate pentru noi să avem o piață unică digitală și știm că datele reprezintă un adevărat combustibil al noilor tehnologii. Deci trebuie să ne centrăm pe acest rol al datelor. După cum știți cu toții, fluxul de date se află în centrul modelului de afaceri pentru multe companii, companii ICT, uh, în domeniul agriculturii, infrastructură, electricitate și așa mai departe, chiar și sănătate. Și știm că există un potențial foarte mare în acest domeniu pentru utilizarea economică a datelor. Anul trecut această valoare a fost estimată la aproape 60 de miliarde de euro, a existat o creștere de aproape 10% în ultimul an și acum potențialul se estimează la 100 de miliarde până în 2020. Deci, iată, există un potențial economic și de afaceri foarte mare. Obstacolele pe piața unică europeană în acest domeniu reprezintă uh, principalele probleme pentru piața unică digitală, cum ar fi, de exemplu, restricții pentru localizarea datelor și altele, uh, controlele realizate la nivelul UE, toate acestea nu se potrivesc cu ideea pieții unice digitale. Iată de ce trebuie să înlăturăm toate aceste bariere. Este important, uh, bineînțeles, pentru companii, pentru costurile pe care uh, acestea le suportă, și sunt de acord și cu raportorul. Inițiativa actuală este una foarte importantă, însă reprezintă doar o primă etapă care va duce la o piață unică digitală competitivă pentru stocarea de date și pentru procesarea acestora. Însă e nevoie de mult mai multe pentru a ajunge la un adevărat flux de date și pentru o piață unică digitală și după această inițiativă va trebui ca în curând să rezolvăm și alte probleme legate de date, cum ar fi, de exemplu, uh, accesul la date, portabilitatea și așa mai departe, pentru că știm că fluxul liber de date este esențial pentru piața unică europeană. Este încă o dată, reiterez, o propunere esențială din partea Comisiei. Mulțumesc și acum domnul Peterson din partea ALDE. Mulțumesc. Domnule președinte, salutăm și noi această propunere a Comisiei. De ceva timp ceream o astfel de propunere, pentru că există din ce în ce mai multe cerințe de localizare a datelor la nivel național. În felul acesta se poate reduce fragmentarea pe piața unică și se elimină obstacolele în calea IMM-urilor. Însă ar trebui să încercăm să evităm o astfel de fragmentare, în primul rând. Această, acest flux de date este important uh, pentru securitatea cibernetică. Estonia, de exemplu, uh, și-a localizat datele la Luxemburg după atentatele de acum câțiva ani și, uh, bineînțeles, stocarea de date doar într-o țară face ca aceste date să fie mai vulnerabile. Accesibilitatea pentru autoritățile competente este foarte importantă și argumentul utilizat este că dacă compania stochează date într-un alt stat membru, e nevoie de o autorizare din partea unor autorități publice. Pentru aceasta e nevoie de standarde ridicate de securitate, inclusiv la nivelul criptării, pentru a se asigura că acolo unde se stochează datele, ele sunt și în siguranță. Însă, uh, cheia succesului este ca lista excepțiilor să nu fie extinsă. Localizarea datelor trebuie făcută doar pe motive de securitate națională, pentru că altfel întreaga propunere n-ar mai avea niciun sens. Vă mulțumesc încă o dată și așteptăm o cooperare foarte bună cu colegii la acest aviz. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, doamna Moody, care înlocuiește pe domnul Cofot. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, raportorul din umbră, domnul Iepe Cofod, din partea SD, își cere scuze că nu a putut veni pentru că avea o altă ședință importantă și m-a rugat să-i țin locul. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului. pentru comentariile făcute și pentru organizarea unui astfel de schimb de opinii. Vreau să spun foarte clar de la început că salut această inițiativă care era absolut necesară. Și aceasta cu atât mai mult cu cât uh, din ce în ce mai multe state membre introduceau la nivel național cerințe de localizare a datelor care reprezentau niște măsuri protecționiste ce aduceau obstacole suplimentare pentru companii și în special pentru IMM-uri pentru companiile mari, 28 de sisteme diferite de cerințe, sunt o povară deosebită, însă acestea dispun de resursele necesare pentru a putea legaliza situația în toate statele membre dacă e nevoie. Ceea ce nu se întâmplă pentru companiile mijlocii sau mici care doresc să aibă o activitate transfrontalieră din cauza unor resurse economice reduse și a unei reduse expertize, aceasta face să suporte mai multe costuri. Pentru mulți, faptul că IMM-urile nu aveau resursele pentru a asigura operațiuni la nivel transfrontalier, practic aceasta ducea la consecința opusă a ceea ce ne dorim pe piața unică digitală. Dacă dorim o adevărată piață unică digitală, atunci trebuie să punem capăt uh, restricțiilor pentru fluxul de date. Prin această directivă trebuie să ne asigurăm să nu complicăm lucrurile mai mult decât sunt uh, ele în prezent complicate. Însă mai există un aspect aici. Nu e vorba doar de datele uh, de natură personală. Pentru aceasta avem directiva generală de protecție a datelor cu caracter personal și aici trebuie să ne asigurăm că nu există Uh, eventuale conflicte între cele două uh, legislații. Mi-aș dori ca reprezentanții Comisiei să clarifice acest lucru sau să ne asigure în scris. Pe de altă parte, trebuie să știm care este diferența între date private sau fără caracter personal. Pentru că pe hârtie această diferență s-ar putea să fie clară, însă în realitate diferența între cele două s-ar putea să nu mai fie atât de clară pentru că, din punct de vedere practic, companiile uh, funcționează cu ambele tipuri de date, deci trebuie să respecte două cadre juridice diferite. De aceea ar fi bine ca Comisia să ne dea mai multe detalii. E clar că statele membre vor impune și excepții pe motive de securitate națională însă avem nevoie de o definiție mai clară pentru a înțelege ce înseamnă securitatea publică și să ne asigurăm că orice referință la această securitate publică nu reprezintă o ușiță de scăpare pentru o localizare impusă nejustificată. Aștept să cooperăm în continuare la acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul de Lunde din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Această temă va fi importantă pentru piața unică digitală și pentru dezvoltarea ei. Există un potențial foarte mare pentru a ajunge la o piață de servicii digitale, o piață pe care să intre noi operatori la nivelul UE. Însă, așa cum se întâmplă de obicei, diavolul stă în detalii. Spuneam uh, mai devreme că există o diferență între datele personale și cele fără caracter personal și că regulamentele sunt diferite pentru cele două. Pentru noi, verzi, este esențial ca datele personale să fie protejate ci că elementele de securitate cibernetică să fie întotdeauna abordate. Există însă și problema interoperabilității între diversele sisteme de magazinare sau stocare a datelor, pentru că noi considerăm că putem facilita uh, cooperarea între sistemele actuale și sistemele de prelucrare a datelor care vor apărea pe viitor. Sperăm să existe o cooperare bună între grupurile politice și o negociere care să dea roade. Mulțumesc și acum, din partea Comisiei, doamna Șastane. Domnul. De fapt, uh, nu sunt domnul Șastane, dar uh, cooperez cu dânsul de la Direcția Generală de la Comisie. Vreau să mulțumesc pentru uh, prezentarea acestui dosar. Am văzut că sunteți deja familiarizați cu contextul acestei propuneri. Deci am să mă refer direct la comentariile care au fost făcute aici uh, și aștept să lucrez pe viitor cu raportorul principal și cu restul colegilor. În mod voit, această propunere a Comisiei este succintă pentru a nu uh, interfera prea mult pe piață și pentru a menține o neutralitate tehnologică. De aceea trebuie să uh, enunțăm niște principii foarte clare, unele dintre ele au fost menționate aici. Și aceasta pentru a ne asigura că există un flux liber de date, deci restricțiile care există sau care ar putea apărea pe viitor să nu mai fie permise, tocmai pentru a ajunge la o finalizare a pieței interne. Aceasta se face însă pe baza unor uh, provederi foarte clare în ceea ce privește securitatea cibernetică, care nu este afectată, dar care are de-a face cu cadrul în care se îndeplinesc aceste operațiuni. Așa cum uh, s-a spus uh, aici, punctul esențial este că e vorba de date fără caracter personal. Ni s-a pus deja întrebarea din partea doamnei Moody de la grupul SD legată de această chestiune specifică și pot să vă asigur și pe dumneavoastră și pe restul colegilor de la comisie că nu există prevederi care să uh, se suprapună cu directiva pentru protecția datelor. Deci, uh, GPRD. Definiția, așa cum a fost acordată de către colegiuitori în acel regulament, definește ce sunt datele personale și această definiție are prioritate, iar definiția uh, pentru date fără caracter personal, deci, este uh, pe locul 2. În felul acesta am eliminat uh, riscul de a avea două definiții diferite, una pentru date personale, alta pentru date non-personale pe viitor, uh, um, dacă nu se făcea această diferențiere, puteau apărea problema, probleme. Deci, definiția pentru date cu caracter uh, personal din uh, GDPR ne permite să spunem care sunt datele fără caracter personal. De ce am făcut asta? Pentru că pe viitor s-ar putea utiliza tehnologii de performanță înaltă Uh, care ar putea utiliza aceste date fără caracter personal și care să te ducă la identificarea identității utilizatorului. Acum, în ceea ce privește securitatea publică, este o chestiune care derivă din tratate și care a fost uh, inclusă uh, în mod clar în urma sentințelor date de Curtea de Justiție. Practic, Curtea spune că pentru a lua măsuri în domeniul securității publice trebuie să existe o amenințare serioasă care afectează interesele fundamentale ale societății. Deci, iată, există o indicație pentru a vedea în ce măsură obiectivul de securitate publică uh, are de-a face cu restricțiile pentru date pentru o anumită zonă geografică. Așteptăm să lucrăm în continuare cu dumneavoastră, să facem clarificări, să vă oferim, bineînțeles, informații suplimentare. Acum, din punctul de vedere al exemplelor pe care le putem aduce pentru activități care au de-a face, de exemplu, cu dezbaterea anterioară pe care ați avut-o, sectorul energiei, uh, turbinele de vânt, ar fi un astfel de exemplu. Dacă e vorba însă de utilizarea energiei de către uh, un individ, uh, factura finală ea include, bineînțeles, și date cu caracter personal. Comisia este foarte conștientă de faptul că există o serie de companii care la momentul acesta nu ar putea diferenția foarte clar cele două tipuri de date, pentru că ambele tipuri de date sunt stocate în același loc sau cu aceeași cheie de criptare. Deci, dacă există o îndoială, dacă există o urmă de date cu caracter personal, în anumite date, atunci ele trebuie să fie protejate în conformitate cu regulamentul aferent pentru datele personale. Iată deci, acum, în ceea ce privește negocierile de la Consiliu, vă putem oferi mai multe explicații pe măsură ce dezbaterea va avansa și aici la Parlament. Și aș încheia, domnule președinte, prin a spune că așteptăm să lucrăm cu Parlamentul pentru ca împreună la nivel instituțional să atingem obiectivul stabilit de Consiliul European la summitul de acum patru săptămâni, și anume ca regulamentul să fie adoptat până la jumătatea anului viitor. Deci așteptăm o cooperare foarte strânsă cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul din nou raportorului, domnul Krasnodevski. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat comentarii într-adevăr interesante. Vom continua dezbaterile la întâlnirile pe care le vom organiza cu raportorii din umbră și sunt convins că putem îmbunătăți textul sau să-l completăm măcar. După cum spuneam, avem deja un proiect de text destul de bun și cred că putem face progrese foarte rapide pentru a ajunge la un consens asupra amendamentelor de compromis necesare. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru că am fost atât de disciplinați și am terminat atât de repede, mi-aș dori să menținem acest avantaj de timp și trecem la următorul punct. Este vorba de punctul referitor la Brazilia. Acesta va fi făcut mai târziu pentru că raportorul nu este aici încă. Pot să vă reamintesc că este vorba de un acord de cooperare științifică și tehnologică între comunitățile europene și Brazilia. Avem 10 uh, minute la dispoziție pentru acest schimb de opinii și aș vrea să-l rog pe domnul raportor, domnul Ciocea, să-și prezinte punctul de vedere în 3 minute. Vă rog. Bună, președinte. Bună ziua, domnule președinte, dragi colegi. În următoarele zile veți primi textul care vizează renoirea acordului de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Republica Braziliană. Acordul acesta s-a, uh, a funcționat din 2007 până astăzi, ducând la progrese importante în domeniul științei, al tehnologiei și al inovării cooperarea între cercetătorii dintre, cooperarea cercetătorilor din Europeană cu cei din Brazilia a dus la niște descoperiri foarte importante, chiar epocale. Trebuie să continuăm pe această uh, cale. De aceea este important ca și colegii să înțeleagă importanța renoirii pe 5 ani al acestui acord, care va putea cu siguranță să dea roade în continuare roade foarte importante și să potențeze cooperarea între Uniunea Europeană și Brazilia, mai ales în aceste domenii prioritare ale științei și tehnologiei. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, signor. How's that? Mulțumesc uh, foarte mult! Domnul Bușoi. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Cred că avem un acord bun uh, pentru noi, pentru Uniunea Europeană, în domeniul uh, uh, cercetării, mai ales în biotehnologii, tehnologiile informării și comunicării, tehnologii micro și nano, știința materialelor, materiale curate, energie, sănătate, sunt domenii foarte importante unde putem să uh, profităm de pe urma acestor tehnologii și acestui schimb de experiențe cu Brazilia. PP-ul sprijină așadar renoirea acestui acord pe încă 5 ani, așa cum s-a și convenit la începutul acestui an de către părți, pentru a încuraja și dezvolta activități comune părților în aceste domenii și în alte domenii de interes uh, comun uh, pentru a sprijini cercetarea uh, științifică și tehnologică în o serie întreagă de uh, domenii. Mi se pare că aceste avantaje sunt echilibrate pentru toate, ambele părți, deci nu văd de ce nu am sprijini un astfel de acord. În continuare, domnul Zoriniu de la Socialiști, mulțumesc foarte mult Domnule președinte, domnule raportor, dragi colegi, colegi, Consiliul European a propus renoirea acordului de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Brazilia pe încă 5 ani. Motivele au fost uh, deja expuse de colegi. Într-adevăr, este o idee bună această renoire. Acest acord reprezintă un punct de referință uh, Uh, pentru schimbul de uh, informații și know-how între uh, părțile respective. Eu sunt vicepreședinte al delegației de prietenie cu Brazilia. M-am deplasat recent în această țară și pot să vă spun că există rezultate concrete în această cooperare științifică și tehnologică, pentru că uh, vreau să vă spun că avem uh, cooperare foarte concretă în Evora, în orașul meu, avem o cooperare în domeniul aeronautic, aeronautic cu uh, omologii din Brazilia. Și e vorba, deci, o poveste de succes. Uh, este o cooperare foarte importantă și încă și mai importantă dacă vom reuși să avem un acord în domeniu și cu Mercosurul, pentru că este absolut esențial acest lucru pentru a avea mai multe locuri de muncă, un mai bun nivel de trai pentru cetățeni și o protecție a, a uh, planetei noastre. Participarea Uniunii Europene uh, la această platformă Sintra Fortaleza um, reprezintă mai multă concretețe pentru acest acord și astfel se dau și imbolduri acestor um, inițiative. Este vorba de un acord uh, științific care uh, poate să ducă la rezultate concrete în domeniul climatologiei, al circulației curenților oceanice și așa mai departe. Încă o dată, iată, nu văd de ce nu am putea să renoim acest acord și astfel și socialiștii sprijină inițiativa de renoire a Consiliului. Mulțumesc foarte mult, domnule Zoriniu. Este bine că ne dat exemple concrete despre cum cooperează Uniunea Europeană cu Brazilia, domnul Cesa de, de la ECR. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, mulțumesc și domnului raportor pentru că ne-a prezentat acest uh, subiect. Mulțumim colegilor care participă la discuții. Vreau să vă spun că sunt uh, mulțumit de progresele pe care le-a înregistrat relația dintre Uniunea Europeană și Brazilia în acest domeniu al cooperării științifice și tehnologice. Uniunea Europeană, statele sale membre doresc uh, dezvoltarea pieței unice digitale. Pentru asta trebuie să mergem dincolo de granițele noastre și să consolidăm cooperarea cu alte țări. Vreau să vă atrag atenția <clears throat> să atrag atenția colegului de la PPE asupra faptului că Brazilia face parte din țările care sunt foarte uh, uh, fruntașă când vine vorba de biocarburanți și de biomasă. Trebuie să lărgim cooperarea noastră și în aceste domenii. Este foarte important să menționăm asta și să se reflecte acest lucru în acord. Și sper că Parlamentul European va putea acționa rapid pentru că acest acord să fie încheiat și astfel să ne asigurăm că există o cooperare foarte bună în continuare între UE și Brazilia în beneficiul ambelor părți. Mulțumesc foarte mult! Domnul raportor este invitat să tragă concluziile, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor pentru că au subliniat și ei importanța acestui acord, importanța continuării lucrărilor și cooperării între Uniunea Europeană și Brazilia sunt, bineînțeles, niște aspecte care vor trebui să figureze uh, ca atare în textul pe care îl uh, avem uh, în discuție actualmente. Încă o dată vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Data limită pentru amendamente este decembrie 14 2017. Ajungem la ultimul punct din această după masă foarte încărcată, studiul privitor la uh, uh, Brexit și la consecințele posibile a unui model de cooperare cu țările terțe. Cecilia Felo de la think tank-ul Bruegel este cea care a pregătit acest studiu și îi dau cuvântul. Este pe drum. Un pic de răbdare, vă rog frumos. Stăm bine cu timpul și aș vrea să rămânem așa. Let me take this time to Uh, go to the last item of the agenda, which... Bun, putem să profităm de timp uh, ca să vă spun când va avea loc următoarea ședință, pe 7 decembrie dimineața la 9, o ședință comună cu Comisia ENVI și vom avea și voturi pe subiectul guvernanței, deci este un subiect important. Și apoi avem următoarea ședință în 2018, la anul viitor, pe 9 ianuarie, de la 9 la 12.30. Și inițial avem o ședință planificată pe 11 decembrie. Ea a fost anulată. Asta au hotărât coordonatorii azi dimineață. Așa că sper că vorbitorul nostru, invitatul nostru, a și sosit între timp Where is the study? We, uh, he will... Iată, despre acest studiu vom vorbi. Cu toții vom primi câte o copie, dacă nu aveți deja. Okay, while we wait for him, uh, Mr. Zachman will give some introductory words so the presentation. În așteptarea domnului uh, putem să facem câteva cuvinte, putem să prezentăm un pic uh, Așadar, vă mulțumesc, spune domnul Zachman, că îmi dați ocazia să vă prezint uh, acest raport care a fost pregătit în primele șase luni ale acestui an și în cadrul căruia am încercat să vedem care sunt competențele ITRE, cercetare, dezvoltare, energie, IMM-uri. și comunicații electronice și în acest sens am încercat să vedem ce fel de modele există, modele de cooperare între Uniunea Europeană și țări terțe. Pentru fiecare model am identificat țări, câteva, de exemplu Norvegia în spațiul economic european, Uh, Elveția, care are o relație aparte bilaterală cu UE, dar și Ucraina, care este membra a comunității energiei, o serie întreagă de uh, reguli uh, care leagă aceste țări din Uniunea Europeană. Poate pe partea ta de cercetare ai putea să ne spui câte ceva? Da, da, continuați, pentru că sunt sigură că știți cine e cel mai bine, cel mai bine plasat ca să ne facă prezentarea. A sosit domnul Marcos. Haideți. Am câștigat timp. Suntem un pic în uh, anticipare. Nu e vina dumneavoastră. Foarte bine. Atunci haideți să vedem PowerPoint-ul. Vă mulțumesc foarte mult! În primul rând, mă bucur foarte mult să fiu aici astăzi. Este un studiu pe care l-am făcut uh, din partea Policy Department pentru ITRE. A fost publicat în uh, primăvară. Astăzi sunt însoțit de doi uh, colegi, profesorul Foikelers cercetător, uh, expert în cercetare și profesorul Zahman, care se ocupă mai mult de energie și care a cosemnat un alt studiu foarte recent, Brexitul și uh, sistemul energetic european și putem să începem imediat prezentarea deci e vorba de modele existente de cooperare a UE cu țări terțe, deci țări care nu sunt membre ale UE. Și asta, acest studiu este făcut din perspectiva UE și am încercat să nu speculăm deloc despre ce se poate întâmpla, nici măcar când vine vorba de ce se va întâmpla cu Regatul Unit. Deci e perspectiva europeană. Există o serie de modele. Bineînțeles că, în primul rând, caracterul de membru al UE, apoi caracterul de membru al spațiului economic european, aranjamente bilaterale în conjuncție cu uh, caracterul de membru al uh, spațiului european de liber schimb, e vorba de cazul elvețian, și mai sunt și alte forme de cooperare și am avut în vedere patru zone tematice comunicații electronice, energie și mediu, uh, politica de cercetare și IMM-uri, mai ales programul COSME. Iată cum uh, am uh, acționat sau am lucrat. Nu facem recomandări, doar vă arătăm care este fundalul pe care se înscriu aceste lucruri. Haideți să vedem un pic aceste tipuri de statut. În cazul membrilor UE, dacă ne este să ne uităm la uh, domeniul de aplicare al implementării legislației europene, putem să facem uh, comparație. Uniunea Europeană deci, trebuie să implementeze, ca și membru în uh, Uniunea Europeană trebuie să implementeze toată legislația, dar uh, ca și membru al spațiului economic european poți să implementezi o serie de uh, aspecte de pildă în agricultură, pe când în acordurile bilaterale uh, nu toate aspectele sunt acoperite. Și trebuie văzut în ce măsură modificarea și evoluția chiului uh, comunitar afectează aceste tipuri de statuturi. Uh, pentru membrii Uniunii Europene trebuie ca tot achiul să fie transpus. Pentru cei din spațiul economic european trebuie transpus achiul pertinent, dar pentru acordurile bilaterale, cazul elvețian, nu avem uh, uh, ceva automat, dar tot trebuie să se țină pasul cu modificarea legislației europene. Mai ales dacă ne uităm legislația pe mediu și energie, dacă parcurgeți uh, raportul, veți vedea că avem o serie întreagă de uh, tabele. Ne-am și gândit că aceste grafice ar fi foarte bune pentru acest raport, mai lizibile. Și avem un exemplu, iată, de uh, stat membru, de pildă Regatul Unit, um, în relația sa actuală cu Uniunea Europeană și, uh, bineînțeles, că această relație a, evalu- a evoluat în timp. Raportul dă mai multe detalii în acest sens, detalii de context. Ca stat membru, Regatul Unit implementează pe deplin uh, uh, legislația europeană. Norvegia, împreună cu Liechtenstein și Islanda, este deci membra a spațiului economic european și implementează uh, foarte multe prevederi nu neapărat pe piața comună și nu neapărat tot ce înseamnă furizarea provizionării, eh, ci în anumite aspecte. Colegul meu, Zachman, poate să vedea mai multe detalii în acest sens. Pentru Elveția, implementarea prevederilor din piața unică nu este foarte grozavă, pentru că aici eh, avem mai cu seamă deficiențe când vine vorba de eh, reglementările pe gazele naturale și există o coordonare a aprovizionării sau securității acestea, nu neapărat uh, implementarea legislației, dar sunt și alte lacune când vine vorba și deci de climat, uh, de mediu și de aprovizionarea securității. Acesta este un exemplu de grafic sau tabele pe care le puteți găsi uh, replicate și pentru alte domenii. În domeniul comunicațiilor electronice. Puteți să vedeți că Regatul Unit a făcut multe pentru a armoniza implementarea uh, cadrului său de reglementare pentru comunica- comunicațiile electronice și pentru a se adapta economiei de scară. Și asta a însemnat și multă convergență cu restul Uniunii Europene. Norvegia, ca și membru al spațiului economic european, uh, are și o serie de uh, aranjamente pozitive pentru aceasta, iar uh, cât privește aranjamentul cu Elveția, aici a fost mai puțin eficientă implementarea armonizată și mult mai puțină convergență economică a fost privilegiată. De pildă, roamingul este mult mai scump în Elveția decât în Uniunea Europeană, așa cum ne așteptăm, dar și uh, Uh, în Elveția este mult mai scump să uh, term- sau să uh, finalizezi un abonament în Elveția decât în Regatul Unit, în restul Europei și chiar și mult mai scump decât în alte țări OCDE. Iar când vine vorba de telecom, avem acorduri de liber schimb și aici fiecare model este diferit când vine vorba de cooperarea cu Uniunea Europeană. De pildă, mă uit la Corea de Sud. Nou, o nouă generație de acord de liber schimb s-a făcut mult pentru accesul pe piață, însă a fost oare acest acord făcut pentru a ajunge la o convergență de reglementare? Da, în reglementare se vorbește despre accesul pe piață, uh, și nediscriminare. Uh, dar, de fapt, uh, pe piață efectele sunt limitate, ca și convergența cu UE este limitată. Când vine vorba de politica de cercetare, Orizont 2020 este principalul instrument vizat aici, ca și celelalte programe cadre, cadru precedente. Principalul instrument, așadar, și principalul instrument de cooperare în acest domeniu cu țări terțe. Se poate da, acord, se poate da un statut de țară asociată acestor țări, care seamănă foarte mult acest acord cu ce se întâmplă cu țările membre. Există țări cum ar fi Israelul, care nu sunt țări din liber schimb și nu sunt țări de aderare, dar care pot să par- și participă în acest program și să bucură de aceleași avantaje în general. Uh, Regatul Unit, Norvegia și Elveția uh, beneficiază net de aceste finanțări și au avut de câștigat din colaborarea lor cu partenerii de cercetare din Europeană. Când vine vorba de IMM-uri, aici principalul vector este programul uh, COSME, care a fost lansat în 2014. Nu sunt foarte mulți bani în joc, dar ei sunt extrem de bine uh, țintiți pentru că foarte mulți dintre aceștia merg direct la IMM-uri și uh, există un efect de pârghie deosebit de, până de 20 până la 25 de ori mai ridicat decât banii inițial uh, puși în joc și care sunt asigurați de sectorul privat nu toate țările din spațiul economic european participă la toate uh, aceste inițiative. De pildă, Liechtenstein nu, nu participă la acest program, dar, de fapt, uh, oricine poate să intre din spațiul economic european în acest program, dacă își dorește să uh, arate că IMM-urile sale sunt competitive, se pune accentul pe antreprenoriat și pe alte lucruri care, într-adevăr, ajută IMM-urile, dar marea importanță este acordată cooperării între IMM-uri și mai puțin concurenței între acestea. Care sunt principalele concluzii? Dacă, într-adevăr, Regatul Unit se va retrage din Europeană, probabil că caracterul sau statutul de membru al spațiului economic uh, european ar fi uh, Uh, cel care ar menține cele mai multe beneficii pentru Uniunea Europeană, dar și pentru Regatul Unit când vine vorba de uh, situația actuală. Aranjamentele bilaterale de asemenea promovează o convergență, sunt mai puțin eficiente ca și statutul de membru al spațiului economic european, dar totuși sunt uh, bune Există însă, bineînțeles, uh, probleme legate de coerență, de convergență economică, dar și de capacitatea de a se adapta la evoluția achiului comunitar. Participarea în comunitatea energetică, așa cum uh, se întâmplă cu Ucraina, poate și ea să ducă la un anumit nivel de armonizare juridică, însă cu anumite limite. Armonizarea normelor poate să fie dificilă de pus în practică și de supravegheat. Încă o dată, se face o contribuție pozitivă la mm, durabilitatea mediului înconjurător, la stabilitatea, securitatea aprovizionării în energie, mai puțin când vine vorba de accesul uh, corect uh, pe piețe ale firmelor, al firmelor europene privește mm, acordul de liber schimb, cum ar fi cel cu Coreea, și acesta are uh, efecte pozitive și a dus la ceva convergență, chiar și în domenii care inițial uh, nu erau uh, vizate în acordul inițial. Domeniul energiei, de pildă, care inițial nu fusese vizat, dar uh, apoi uh, uh, în sistemul din Corea de Sud au fost preluate lucruri din achiul nostru în acest sens. Orizont 2020 și COSME. Participarea la aceste programe. Aceasta pune întrebarea care este echilibrul care trebuie să fie găsit între cooperare și concurență. Ambele aspecte ar putea fi uh, vizate, dar se pune întrebarea dacă vrei să finanțezi entități în țări care nu mai fac parte din Europeană. Asta este întrebarea și cu asta am uh, încheiat cu prezentarea mea scrisă și sper că vom avea timp și pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult! Interesting. Uh, foarte interesantă prezentarea dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă aveți întrebări, doamna Moody. Sunt foarte surprinsă. Uh, yes, thank you very much for the study. Uh... Da, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru studiu. Și în caz că cineva nu prins această nuanță. Pentru mine, mi se pare că cel mai bun viitor ar fi ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană. Însă câteva întrebări către dumneavoastră, care nu au fost menționate. E, lucruri care nu au fost incluse în uh, slide-uri. Când uh, ne uităm, de exemplu, la cercetare, nu ați vorbit despre Erasmus și Um, spațiul de liberă circulație. Știu că este un lucru foarte îngrijorător uh, um, pentru comunitate um, și colaborarea merge dincolo de ceea ce este strict prevăzut în, în reglementare. Apoi, spațiul nu le-ați uh, menționat și ține de această comisie. Dacă aveți ceva de adăugat pe acest subiect, m-ar interesa. Și în al treilea rând, în ceea ce privește energia, o parte din, uh, din competențele acestei comisii țin uh, de eu, ține și de Euratom. Deci, dacă ne puteți spune ceva și despre asta, despre relația de putere în domeniul nuclear. Ați vorbit despre ceea ce s-a obținut, însă în, în, trebuie făcută o distincție între cei pe hârtie și cei în realitate. Mulțumesc, mai are cineva întrebări? Dacă nu, aș avea eu câteva ați ascultat-o pe, pe, pe doamna Moody, mă scuzați, și ați auzit că din punctul ei de vedere Brexitul aduce dezavantaje pentru Regatul Unii. Din punctul meu de vedere aduce cam tot la fel de multe dezavantaje Uniunii Europene. Și și mă uimesc organizațiile cum, sunt, cum este a dumneavoastră care vin cu poziții neutre. Bineînțeles, poziția noastră este una foarte utilă, dar a trecut deja un an și jumătate de la referendum. Britanicii își dau seama despre ce este vorba, dar nu cred că au înțeles europenii uh, ce înseamnă pentru ei toate astea. Dacă ne uităm la orizont 2020, cred că avem un exemplu foarte relevant al uh, um, efectului devastator um, dacă Regatul Unit nu mai participă. Am auzit din partea mai multor persoane din Bruxelles că o țară din afara Uniunii Europeană nu trebuie să fie tratată la fel ca o țară din interiorul Uniunii Europene. Pentru mine asta este ca un fel de pedapsă, pentru că, după cum ați spus, Israelul primește condiții similare. Deci, întrebarea mea este de ce Regatul Unit nu ar trebui să beneficieze de aceleași condiții mm, precum Israelul, care nu face parte nici măcar din Europa, dar aminte din Uniunea Europeană. Iar apoi, instituții ca dumneavoastră, care analizează ce s-a întâmplat între timp, care au fost rezultatele, v-ați prezentat studiul acum, deci nu l-ați prezentat înainte de referendum, astfel încât poporul britanic să fi știut ce trebuia să facă la urne. Și încă ceva ce nu are nimic de a face cu ITRE, dar aș vrea să menționez asta, când e vorba de migrație. Atitudinea generală în Europa s-a schimbat. O instituție ca dumneavoastră nu ar fi momentul să spună iată, avem această dezbatere absurdă în ceea ce privește Brexitul, soft, hard, toată lumea știe că este um, um, um, un pericol pentru toată lumea. Sunt două trenuri care sunt pe aceeași șină în direcții opuse. Uh, nu ar trebui să propuneți o cale pentru a se face cale întoarsă? Domnul Marcus, dacă vorbiți despre rolul instituției noastre, ceea ce vă prezentam astăzi este studiul făcut pentru departamentul dumneavoastră de politici. Într-un astfel de uh, studiu, noi considerăm că ni se cere o poziție uh, neutră. Dacă vă uitați la alte luări de poziții pe care le-am luat în ultimii ani, cred că împreună cu colegii am fost destul de clar, spunând că considerăm că Regatul Unit uh, ar duce mai bine în Uniunea Europeană și în același timp spunând că Regatul Unit este important pentru uh, Uniunea Europeană. Bun, asta însă ține, nu ține de domeniul de aplicare al uh, studiului nostru, dar cred că instituția noastră a fost destul de clară uh, pe acest punct. Și este și poziția mea. Cred că întregul referendum a fost foarte nefericit, iar consecințele, într-un fel sau altul, consecințele vor fi mai mari asupra Regatului Unit decât asupra Uniunii Europene pentru că Uniunea Europeană reprezintă mult mai, o mult mai mare cotă din comerțul britanic decât invers. Deci pierderile vor fi mai mari pentru Regatul Unit decât pentru Uniunea Europeană. Dar e rău pentru toată lumea. Din nou, poate că nu am înțeles uh, corect intenția, însă intenția noastră, așa am perceput noi intenția solicitării de a veni cu uh, um, o poziție uh, neutră. Dar înțeleg po- și poziția dumneavoastră. Um, raportul, așa cum l-am prezentat, uh, este neutru, așa am vrut să fie și poate că ar fi putut să meargă într-o altă direcție. Întrebarea doamnei Moody s-a referit de fapt la mai multe domenii. Uh, spațiul nu este ceva ce ni s-a cerut să ținem, să luăm în considerare și nu este inclus în raport. Uh, nu va fi inclus nici în raportul ce ține de uh, consecințele asupra sistemului energetic. În ceea ce privește Erasmus și libera circulație pentru cei din domeniul academic, aș vrea să mm, dau cuvântul uh, colegilor pentru asta. Iar în ceea ce privește energia și fuziunea, cred că din nou colegii mei vor avea ceva de spus, pentru că asta face o punte între celelalte două elemente menționate, cercetarea și uh, energia. Da, mulțumesc. În domeniul cercetării nu este vorba numai de buget, spune doamna Weiglers, ci, uh, și, uh, deci nu e vorba numai de buget, ci și de mobilitate. Într-adevăr, este un component, uh, o componentă cheie. Mobilitatea nu este numai Erasmus, care este un element important, însă dar există și Marie Curie pentru studenții postdoctorali și alte programe de mobilitate. Sunt um, deci mai multe, dar bineînțeles Erasmus este inclus. De asemenea, ce am, pus, ce am scris în raportul nostru este cât de important este această mobilitate pentru ambele părți, astfel încât să se îmbunătățească calitatea în general a științei. Deci, um, și Orizont 2020 uh, se bazează pe această mobilitate. De asemenea, efectul Elveției, foarte uh, grăitor, și ei și-au dat seama că reducând mobilitatea, uh, asta uh, face rău uh, eficacităților în general. Nu este vorba numai de Elveția care ar avea de pierdut, ci și Uniunea Europeană. Deci mobilitatea este o componentă fundamentală pentru a uh, obține beneficiile de pe urma cercetării la nivel european. În ceea ce privește spațiul, parțial face parte din Orizont 2020, dar noile planuri ale Uniunii Europene se îndepărtează de orizont 2020 și alocă spațiul, spațiul într-o altă componentă. Însă, din nou, cât de important este statutul de membru al Uniunii Europene, pentru că, indiferent de uh, pe ce parte ești, faci parte din discuția în ceea ce privește poziția UE uh, referitor la, stat, la spațiu. Um, Elveția care are un, are un statut, dar numai în orizont 2020, în afara altor, în alte programe, trebuie negociat de fiecare dată separat. De aceea, iată, spațiul uh, este un bun exemplu despre cât de complicată îți devine viața în momentul în care uh, nu mai ai statutul de membru al Uniunii Europene. În ceea ce privește fuziunea, am analizat deja asta, dar, din nou, Uniunea Europeană face parte din ITER, dar și alte țări, pentru că e un proiect interguvernamental, deci cu diferite tipuri de aranjamente, Regatul Unit ar putea continua să lucreze la asta, însă de fiecare dată sunt acorduri separate. Deci crește nivelul de complexitate față de statutul de membru. Pot să mă refer și la alte întrebări? Acest argument pe care l-ați adus este unul foarte important, pentru că nu este vorba numai de un regatul unic, ci și de Uniunea Europeană, ce câștigăm, ce pierdem. Pentru cercetare, cred că lucrurile sunt uh, cât se poate de clare, câștigă toată lumea și nu e vorba numai de buget, pentru, acolo, pentru că acolo jocul este cu sumă zero, ci avantajul spațiului cercetări la nivel european este spațiul european de cercetare, unde cu cât mai mare este spațiul, cu atât toată lumea beneficiază de pe urma uh, științei și tehnologiei care hrănesc creșterea. Deci în cercetare situația este foarte clară. Dacă Regatul Unit pleacă și pentru Uniunea Europeană consecințele ar fi mm, costisitoare pentru că spațiul european de cercetare ar fi mai mic am avea mai puțină mobilitate, mai puțină excelență, mai puține efecte de propagare. Deci, uh, cercetarea, iată, este un uh, domeniu în care ar trebui să uh, arătăm foarte clar că toată lumea are de câștigat. Și aranjamentul ar trebui să fie cât se poate de apropiat de statutul de membru. Dacă ar fi trebuit să arătăm acest, să prezentăm acest studiu înainte de referendum, Nu este ca și când aceste cifre nu ar fi fost disponibile dinainte. Mulți uh, cercetători economici au adus aceste argumente, însă nu e foarte ușor să fii convingător cu studii analitice. Bine, nu este o scuză. În continuare, trebuie să continuăm să facem asta cât se poate de mult, însă de, studiul nu a fost uh, disponibil. Dacă ar trebui să încercăm să obținem un nou acord, cred că trebuie să încercăm să trecem peste ce a fost și să încercăm să uh, mergem înainte. Iar în domeniul cercetării este clar că avem o marjă pentru a uh, face progrese, însă sper să nu fie folosit ca un pion în negociere acest element. Domnul Marcus, încă un element înainte de a da cuvântul colegului meu. Când colega mea vorbea despre Elveția, în 2014 Elveția a ținut un referendum în care au impus cote privind libertatea de circulație. S-au oprit discuțiile în ceea ce privește energia și aproape au fost dați afară din orizont 2020, ceea ce a dus la o scădere dramatică a numărului de uh, candidaturi din partea Elveției, o țară care face foarte multă cercetare și unul dintre factorii care i-au făcut să-și regândească poziția a fost exact asta, că au scăzut finanțările pentru cercetare și legăturile cu Europa și sper că alte guverne naționale ar uh, ține cont, uh, vor ține cont de astfel de exemple. Dar aș dori să las și pe colegul Zahman să spună ceva. Aș vrea să mă refer la un raport care tocmai a fost uh, publicat. Și anume, analizează sectoarele Implicațiile pentru UE27 a Brexitului în sectorul energetic va fi foarte uh, punctual. Vor fi chestiuni precum sistemul energetic irlandez și cum este el legat de celelalte 26 de state membre, va fi um, critic și va duce probabil la acorduri foarte interesante între Uniunea Europeană și Regatul Unit. În alte domenii, precum Euratom sau participarea la piață, beneficiile principale sunt pentru Regatul Unit, pentru că este partenerul mai mic. Însă cred că există zone de colaborare foarte strânse. Euratom, considerăm că vor exista Uh, negocieri dure în ceea ce privește activele Euratom și da, din discuții reiese că, sau în fine, pornim de la premisa că Regatul Unit dorește să părăsească și Euratom, chiar dacă asta s-ar putea să nu fie necesar din punct de vedere formal. Încă ceva, nu în calitate de președinte al acestei comisii, ci în calitate de membru al Parlamentului European. Noi, cei care regretăm Brexitul, sau cel puțin eu, văd numai o singură, oportunitate, o singură posibilitate de a face cale întoarsă, și anume Uniunea Europeană să ofere Regatului Unit un nou acord, altfel britanicii vor pleca. Și pentru mine este clar, este important să recunoaștem dezavantajele Brexitului pentru Uniunea Europeană pentru că dezavantajele Brexitului pentru Marea Britanie uh, nu vor face Bruselul să se răzgândească. Asta este opinia mea modestă și am primit multe contribuții din partea dumneavoastră astăzi care mă vor ajuta în uh, ceea ce numesc eu proiectul meu, care probabil nu va fi pus în aplicare, însă eu nu am renunțat la Marea Britanie. Eu uh, sunt german și îmi amintesc că, din fericire, am uh, pierdut uh, lupta în fața Germaniei, dar acum ar trebui să câștigăm lupta în fața Marii Britanii, acum ar trebui să câștigăm lupta pentru Marea Britanie. Avem acum punctul se Mai dorește cineva să ridice vreun subiect? Dacă nu, încheiem aici reuniunea noastră de astăzi.